Bien, chers collègues, je vous propose de... Bună ziua, dragi colegi! Vă propun să trecem imediat la punctul 17 de pe ordinea de zi, și anume audierea, care are multă importanță pentru una dintre membrele comisiei noastre. Este vorba despre viitorul Fondului Social European, pentru că dorim să analizăm rolul și impactul Fondului Social European și ne gândim la viitoarele inițiative ale Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc invitațiilor noștri, celor trei invitați care deja sunt prezenți și am să le dau foarte rapid cuvântul, dar vreau să reamintesc calendarul pe care și noi trebuie să-l respectăm. Această audiere va avea două capitole. Cea de astăzi, în care ascultăm pe specialiști și apoi o a doua audiere pe 1 februarie 2011, când ne vom întâlni cu principalii parteneri sociali. Înainte de a da cuvântul invitaților noștri, aș vrea să-i permit doamnei Pascal Gruni, care este raportoarea noastră, să facă o scurtă introducere pentru această dezbatere. Și apoi fiecare expert va avea în jur de 10 minute la dispoziție pentru a-și expune punctul de vedere. Doamna Pascal Gruni întreabă dacă poate să aibă 5 minute. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor. Cele două rezoluții ale Parlamentului European în urma plenarei din 7 octombrie au arătat că deputații europeni sunt foarte interesați de Fondul Social European și de viitorul politicii de coeziune din Uniunea Europeană, însă rămân multe întrebări fără răspuns. De aceea, am multe așteptări de la acest schimb de opinii cu specialiștii care va avea loc astăzi, pentru că sper să am elemente pertinente pentru pregătirea raportului meu despre Fondul Social European. În contextul economic și social actual, avem datoria să imaginăm instrumente performante pentru a atinge obiectivele din strategia 2020. O rată de ocupare de 75% în 2020 este un obiectiv ambițios și dacă vrem să-l atingem, nu trebuie să uh, fim uh, uh, prea zăpăciți trebuie ca Fondul Social European să fie mult mai vizibil. Noi nu ne putem lipsi de eficacitatea acestui instrument. Din luna februarie s-a creat un grup de lucru asupra Fondului Social European pe care eu îl prezidez și avem contacte permanente cu Comisia Europeană pentru schimburi de uh, vederi. În ce privește agenda, iată evenimentele asupra cărora trebuie să ne plecăm atenția. În primul rând, o conferință de două zile asupra viitorului Fondului Social European, uh, unde atât eu cât și doamna președintă Pervanș Beres am luat, uh, am participat. De asemenea, am vorbit și despre faptul că uh, Fondul Social European va avea reguli care sunt specifice. Mâine Comisia Europeană va publica cel de-al cincilea raport de coeziune. Este o etapă cheie în această dezbatere și eu sunt dezamăgită pentru că mi-ar fi plăcut ca acest raport să fie disponibil mai devreme ca să putem să discutăm și pe marginea lui astăzi. Apoi, știți că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a modificat multe lucruri pentru că acum Parlamentul are puterea de codecizie în ce privește regulamentul Fondului Social European, deci am devenit un partener de discuții inevitabil. Comisia Europeană trebuie să facă o propunere de text legislativ la jumătatea anului 2011 și până atunci trebuie să continuăm să reflectăm, să inovăm pentru ca să fim un actor responsabil în această dezbatere. Nu trebuie să uităm și perspectivele financiare. Trebuie să dăm uh, importanța care se cuvine Fondului Social European în viitoarele perspective uh, financiare. Trebuie să ne asigurăm că va avea un buget pe măsura uh, mizei aflate în joc. Trebuie așadar să acordăm multă atenție um, muncii colegilor de la Comisia SUR uh, uh, și uh, muncii grupului de lucru parlamentar. Pe data de 19 octombrie, comunicarea comisiei nu ne-a permis să avansăm prea mult. Aici nu există niciun fel de cifră concretă, se vorbește numai despre dorința de a dota mâna de lucru de mm, viitor de calificări adecvate. În încheiere, aș vrea să vorbesc despre cele patru puncte care mi se par cruciale pentru această dezbatere. În primul rând, Fondul Social European este în favoarea ocupării, este un instrument în favoarea ocupării trebuie să fie un instrument uh, care să acționeze împotriva sărăciei, dar uh, readucând persoana pe piața muncii și nu invers. De asemenea, vrem să avem o Europa socială și Fondul Social European ne permite acest lucru. Apoi, acest fond trebuie să fie un instrument mult mai eficient. Nu este imaginabil că într-o perioadă de criză economică cu o rată a șomajului atât de mare nu se folosesc uh, finanțele, uh, aferente Fondului Social European în măsură de 100%. De asemenea, trebuie să poate să fie montate proiectele mult mai uh, ușor. Deocamdată procedura este foarte complicată. Apoi, trebuie să fie respectată logica de coeziune economică și socială pentru toate regiunile. Acest lucru este valabil pentru unele regiuni, dar nu pentru toate. De aceea avem nevoie de un cadru care să fie mult mai adaptat nevoilor fiecare regiuni în parte și, în general, uh, cetățenilor europeni. Regiunile trebuie să fie mai autonome, ele trebuie să aibă rolul de ordonator de cheltuieli publice, pentru că regiunile sunt cele mai apropiate de realitatea de pe teren. Apoi, trebuie ca Europa să aibă o plus valoare pentru crearea de locuri de muncă. Europa trebuie să ajute statele membre să lupte împotriva excluziunii sociale și împotriva șomajului, mai ales în aceste vremuri de criză și de restricții bugetare. Avem mari așteptări din partea Uniunii Europene, de aceea este important să putem să avem un buget solid pentru Fondul Social European, dar să nu uităm și răspunderea pe care o poartă fiecare stat membru în politica sa de ocupare. Domnilor și domnilor, dragi colegi, motivele pentru care predecesorii noștri au creat Fondul Social European în anii 50 există și acum, 60 de ani mai târziu. Trebuie să ne întrebăm dacă nevoile sunt aceleași atunci cum se explică faptul că acest fond social european nu a fost pe măsura așteptărilor tuturor cetățenilor? Mulțumesc! Acum dăm cuvântul celor trei specialiști ai noștri și începem cu domnul Carlos Tortuero, care este responsabil în Spania de gestionarea Fondului Social European. Aveți 10 minute la dispoziție, domnule Tortuero. Eh, señora presidenta, señoras y señores diputados del Parlamento Europeo. Mulțumesc mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, ai Parlamentului European. Înainte de a începe, aș dori să îi urez toate cele bune doamnei Rodrie Fernandez, care a fost numită secretar de stat pentru ocupare. În primul rând, Vreau să vă mulțumesc că m-ați uh, invitat la această audiere. Mă bucur foarte mult că pot să contribui la această dezbatere în ceea ce privește viitorului fondului, viitorului fondului Social European. De când a fost fondat, acesta a fost principalul instrument financiar al Uniunii Europene este dedicat investiției în oameni și pentru o creștere a solidarității în Europa. Criza profundă economică prin care trecem în Uniunea Europeană spune nu doar că oamenii trebuie să fie ajutați prin intermediul acestui fond, dar că trebuie să existe și o schimbare, să putem schimba piața muncii. Spania este una din statele membre care a profitat mult de fondurile structurale. Este una dintre țările care are cele mai mari nevoi în ceea ce privește formarea și locurile de muncă. Avem și o experiență mare și aceasta este o bază pentru îmbunătățirea viitorului Fondului Social European. Pe parcursul prezentării mele voi, vă voi uh, ilustra câteva idei. În primul rând, răspunzând la întrebările care ne-au fost puse, cum se poate îmbunătăți rolul și vizibilitatea acestui fond, reducerea sărăciei, creșterea ocupării, formarea. Toate aceste chestiuni trebuie analizate și dezvoltate în următorii ani. Fondul Social European trebuie să joace un rol important în aducerea de schimbări în aceste domenii pentru că există experiențe diferite ale oamenilor care lucrează în cadrul acestui fond. Este de asemenea strâns legat de politica de creare de noi locuri de muncă. Fondul Social European trebuie să ajute pe acei oameni care au cea mai mare nevoie de ajutor, însă trebuie să ducă și la schimbări structurale, să se asigure de asemenea că va exista o mai bună formare pentru cetățenii europeni. Trebuie să identificăm și să facem schimb de informații privind cele mai bune practici. O posibilitate în acest sens ar fi uh, inițiativa legată de resursele umane. Programe operaționale în viitor sunt de asemenea importante. Alte întrebări importante pentru viitorul acestui fond e și, cea, e și întrebarea legată de o guvernanță multilaterală. Politicile trebuie să reflecte situația din regiunea unde, unde sunt acestea. Există povești de succes prin care inițiative locale ar trebui să ne stimuleze și pe noi să luăm în considerare circumstanțele și condițiile specifice care există la nivel local. Trebuie să ne asigurăm că oamenii de acolo sunt implicați. Trebuie să găsim un echilibru între munca pe care o facem noi ca autorități naționale în cadrul acestor politici, astfel încât piața muncii să fie deschisă și să fie implicate și autoritățile regionale care implementează politicile la fața locului. Trebuie să ascultăm ce au de spus organizațiile care reprezintă oamenii la nivel local. Dacă combinăm toți acești factori, atunci efectul va fi foarte bun. Nu ar trebui să uităm de faptul că problemele care îi afectează pe cetățeni sunt foarte complexe. Orice politică trebuie să fie integrată să fie acoperită și formarea profesională, locurile de muncă, dar și sănătatea. Trebuie să promovăm complementaritatea cu fondurile structurale. Acestea au fost foarte importante pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că ar trebui să cooperăm mai bine. Nu cred că fondurile diferite care există ar trebui să fie acum reunite, au țeluri diferite, însă ar trebui să fie complementare. Trebuie să lucreze independent, dar e nevoie și de proiecte comune. Fondul Social European ar trebui să consolideze sinergiile cu Fondul de Ajustare la Globalizare. Nu vorbim doar despre o complementaritate în gestiune, ci și în schimbările care au loc. Unul din subiectele care trebuie analizate în legătură cu Fondul Social European e tocmai profilul acestuia. E foarte ciudat că un fond care a ajutat la îmbunătățirea vieții a milioane de cetățeni din Europa este atât de puțin cunoscut în Europa. Pe continentul nostru am desfășurat diferite activități. În Spania, publicul este conștient de activitățile Fondului Social European. În același timp, noi luăm măsuri pentru a ne consolida legăturile cu media și cu uh, reprezentanții permanenți ai Comisiei în Spania. Dacă ne dorim un proiect european, atunci trebuie să subliniem beneficiile pentru cetățeni și pentru societate, mai ales pentru acei oameni care au cele mai mari nevoi. O a doua întrebare a fost dacă am putea introduce un uh, sistem de control bazat pe rezultate. Gestionarea Fondului Social European este foarte birocratică. Există niște controle foarte laborioase, astfel încât să ne asigurăm că fondurile sunt folosite într-un mod transparent. În situația de astăzi, acest lucru înseamnă că programele operaționale pot să fie paralizate pentru lungi perioade de timp. Astfel, mii de oameni sunt afectați. Lucrăm în fiecare zi pentru a îmbunătăți procedurile, însă procedurile de control nu ar trebui să ne paralizeze, pentru că așa nu vom putea lucra eficient. Avem nevoie de reguli clare de la început. Avem nevoie și de o singură interpretare a regulilor, astfel încât să nu existe confuzii. Astfel vom putea să ne ocupăm mai bine de control în cadrul Fondului Social European. Spre deosebire de alte fonduri, impactul acestui fond este mai dificil de măsurat și de prezentat opiniei publice. Cred că trebuie să îmbunătățim indicatorii rezultatelor și a impactului. Dacă ne dorim o mai mare eficiență, trebuie să urmărim mai bine efectele activităților Fondului Social European. Trebuie de asemenea să ne asumăm o răspundere mai mare în ceea ce privește ajungerea la niște țeluri care să ducă într-adevăr la îmbunătățirea vieții oamenilor și nu doar în termeni financiari. Trebuie să ne asigurăm că acest sistem ajunge repede la beneficiari. E nevoie de flexibilitate în felul în care sunt gândite fondurile, astfel încât beneficiarii să poată avea un acces mai ușor la fond. În al treilea rând, cum sunt implicați partenerii sociali în Fondul Social European? Inovația la nivel național european înseamnă că trebuie să existe îmbunătățiri în ceea ce privește formarea și sistemele de ocupare. Trebuie ca toți cei implicați să coopereze. În Spania am spus întotdeauna că parteneriatele sunt foarte importante. Prin intermediul lor, societatea civilă este mai bine implicată și partenerii sociali. Experiența în rețelele europene ne arată faptul că prin cooperare transnațională se pot găsi soluții comune pentru rezolvarea problemelor care afectează toate statele membre. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens este rețeaua Euroroma, care se asigură că populația de etnie romă este ajutată în Spania. În acest domeniu s-au înregistrat succese și ne dorim să se întâmple la fel și în restul Europei. Un alt exemplu care ne arată spre ce ne putem duce spre viitor e programul operațional din Spania antidiscriminare. Acesta se axează pe oameni care întâmpină cele mai mari dificultăți. Aici sunt implicate foarte multe ONG-uri pentru că ele sunt cele mai apropiate de oamenii afectați și le cunosc situația. Concentrarea resurselor asupra acestor oameni și faptul că trebuie să ne asigurăm că ținem cont și de aspectul de gen, acești doi factori sunt foarte importanți în Spania în ceea ce privește Fondul Social European. Însă aceste chestiuni trebuie consolidate. Trebuie să fie implicate și diferitele parlamente naționale, regionale și autoritățile locale. Trebuie să ne hotărâm asupra țelurilor pe care le dorim. E nevoie de mai multă cooperare. Trebuie să ne asigurăm că și Comisia Europeană este alături de noi. criza și șomajul și viitorul Fondului Social European. Europa, prin strategia 2020, a făcut un pas înainte în ceea ce privește de o decizie cu privire la viitorul Fondului Social European. Ne vom axa pe, acești, pe acei oameni care întâmpină cele mai mari probleme, acei oameni care au nevoie de sprijin din partea Fondului Social European. Trebuie să asigurăm rezultate mai bune și o vizibilitate mai mare a fondului. Coordonarea trebuie și ea îmbunătățită. Trebuie identificate și niște priorități comune. Așa cum am spus, trebuie să avem o analiză aprofundată a rezultatelor. Trebuie menținute controlele, însă trebuie să vedem și cum Fondul Social European ajută oamenii. În ce circumstanțe pot oamenii să primească ajutor din partea Fondului Social European? Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. A fost o mare onoare pentru mine să pot să vă vorbesc azi. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Marc Garce. Aveți uh, experiență în două domenii, reprezentați și asociațiile la care ați participat prin programe de formare profesională și de reabilitare și de asemenea sunteți și autorul uh, a numeroase lucrări și articole. Astfel, sunteți calificat să ne vorbiți despre funcționarea și viitorul Fondului Social European. Aveți cuvântul 10 minute. Doamnă președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Foarte modest, aș vrea să vă fac niște propuneri dumneavoastră și tuturor membrilor din acest Parlament. Vreau să vă spun că mi-am împărțit prezentarea în cinci puncte. Vom porni de la ceea ce înseamnă Fondul Social European și uh, ne îndreptăm către un alt domeniu, către inițiativa 2020. Există și o parte de mijloc aici, 2008-2009, perioada crizei care a distrus încrederea publicului și de, as de asemenea a făcut să se piardă și calitatea de motor economic a membrilor. Ne aflăm deci în mijlocul unei pierderi de încredere pierdere de încredere în fața acestei mari provocări europene și a acestui vis măreț european. Așadar, sporirea vizibilității Fondului Social European este un act politic puternic, însă trebuie să fie vorba și de o luare de poziție puternică, cum a fost la vremea ei declarația de la Lisabona. Fondul Social European trebuie să fie și uh, conectat cu o agendă pentru reconstrucția Europei sociale, având și o bază de drepturi sociale europene și acestea într-o perioadă de timp rezonabilă. Poate că uh, este prea ambițios ce spun, însă e foarte important să răspundem la această provocare și să facem acest pas înainte. În al doilea rând, trebuie extins Fondul Social European și extinsă sfera sa de aplicare. Se știe că prin punerea sa în aplicare, Fondul Social European duce la noi forme de inițiativă de responsabilizare individuală, stimulând spiritul antreprenorial, cultura rezultatelor, a proiectelor personale și duce la un nou mod de formare. Individul responsabil este gestionarul propriului său destin. Un alt alt uh, aspect este cercetarea și includerea de noi modele profesionale în întreprindere, prin coaching, prin alternanța între viața practică și cursurile teoretice și, de asemenea, readaptarea profesională pentru persoanele invalide din uh, cauza de probleme mentale. De asemenea, trebuie ca întreprinderile să fie mai implicate cu formări în întreprindere, Uh, cu uh, destinatari specifici. Trebuie să se pună în valoare nivelurile cele mai de jos în noile sectoare economice și în cele mai înalte niveluri. Vreau să vorbesc de asemenea și de readaptarea psihosocială în cadrul ocupării prin intermediul Fondului Social European, pentru că, de fapt, este vorba de un public țintă care suferă de un sindrom de retragere profesională începând de la o anumită vârstă. Este nevoie pentru asta de uh, eliberări mai rapide ale fondurilor înainte de uh, vârsta de pensionare și aici apare o depresie specifică. Nu știu dacă Uh, nu ar fi mai bine să se facă ceva și să se găsească forme de readaptare profesională pentru a se îndrepta aceste persoane către un nou destin profesional și social și vă rog să vă gândiți la acest nou sector. Economia socială poate să și creeze locuri de muncă. Câteva sugestii. În primul rând, crearea de întreprinderi sociale, de servicii domestice, de proximitate pentru comunitate, ca un fel de trambulină pentru integrare. Includerea într-un mediu de lucru, mai ales pentru persoanele care au perioade foarte lungi de uh, stagnare în inactivitate a doua propunere, crearea de întreprinderi permanente de servicii de proximitate legate de politica de coeziune socială locală. Este o legătură care trebuie să existe între Fondul Social European și politica locală de coeziune. Cea de-a treia propunere ar fi de a inventa un concept socioeconomic european de întreprindere socială de interes public, un statut juridic specific și cu reguli specifice. De ce? Pentru că fenomenul de sedimentare a șomajului în cazul anumitor categorii de public țintă este același în toate statele membre și uh, eu am fost în toate statele membre în cadrul acestor programe și am constatat că problemele de la noi se regăsesc și în state ca Polonia, Bulgaria, etc. Poate că ar trebui să se propună un tip de întreprindere socială care să reprezinte o nouă structură de studiat. Fondul Social European și FEDER ar putea să susțină investițiile în întreprinderi sociale de interes public și să articuleze o nouă complementaritate. Fondul Social European poate să considere și că asociațiile comunității locale și ONG-urile regionale sunt actori privilegiați pentru crearea de locuri de muncă în întreprinderile sociale de interes public. Întreprinderea socială cu statut specific ar putea să existe și la nivel EU regional. Cea de-a patra sugestie, consolidarea eficienței dispozitivelor Fondului Social European. Aceasta constituie o prioritate transversală în cadrul întreprinderii de care mă ocup eu. Am inventat conceptul de rentabilitate socială, în ghilimele, pentru că rentabilitatea e un cuvânt care poate nu place tuturor, dar dacă îi adăugăm adjectivul socială, devine cu totul altceva. Este vorba despre o analiză anuală și planificată a rezultatelor pe baza unor obiective a, ale întreprinderilor care oferă servicii comunității. După cum a spus și antevorbitorul meu, nu trebuie să ne gândim doar la indicii economici. Trebuie să ne gândim și la indici sociali, de exemplu utilitatea socială, pertinența, calitatea vieții, plus valoarea socială indusă, solidaritatea sau înscrierea rezultatului în obiectivele europene sau mondiale. Toate acestea sunt menționate într-o lucrare care se numește Economia nu poate fi decât socială, semnul exclamării. Așadar, munca pe obiective și analiza rezultatelor trebuie să sporească eficiența dispozitivelor subvenționate, Buna guvernanță din sectorul economic a serviciilor de utilitate colectivă necesită niște reguli pe care fondul social le poate promova. Buna guvernanță pe plan social aduce liniște, aduce încrederea necesară culturii unei Europe performante care să arate că se află la dispoziția cetățenilor săi. Punctul 5 se referă la rolul partenerilor sociali. Este vorba de societatea civilă, Parlamentul reprezintă cel mai clar societatea civilă, partenerii sociali sunt reprezentați și în Consiliul Economic și Social și ONG-urile formează o țesătură, un țesut care aduce plus valoare economică și culturală. Așadar, rolurile ar putea să fie extinse, conexiunile ar putea să fie mai uh, clare între Fondul Social European și Comitetul Economic și Social, de exemplu. Nivelul local și ONG-urile de acolo trebuie să fie reprezentate la nivel european prin niște forumuri uh, un forum general al ONG-urilor care operează în cadrul Fondului Social European. Considerăm că aceasta este o propunere interesantă pentru că se constată că statele se întorc din ce mai mult către ele însele și culturile sunt din ce în ce mai puțin deschise. Deci acest lucru trebuie să fie făcut fie la Parlamentul European, fie chiar în cadrul Fondului Social European. Forumurile acestea ar trebui să arate în timp real fluctuațiile nevoilor și tendințelor sociale, ocupare, atmosferă socială dinamică socială și, de asemenea, un schimb de cunoștințe și uh, informații socioeconomice observate de, pe actor, de actorii de pe teren. De asemenea, trebuie să se creeze elemente care să constituie o cultură transversală a Europei sociale. Trebuie să vă spun că Fondul Social European nu este transnațional în sine. și nu ar fi nepotrivit să-i se introducă elemente de transnaționalitate în mod mai operațional. EU-regiunile, de exemplu, ca bază geografică, reprezintă un teren experimental în domeniul schimburilor. În concluzie, două, trei cuvinte. Este evident, criza duce la radicalizări, radicalizări în sensul că există mai, ma mai mult liberalism și de asemenea se radicalizează și sindicatele. Ar trebui să lucrăm la o nouă cartă socială prin care drepturile fundamentale de muncă, de cetățenie și responsabilitate să fie legate. Iată ce doream să vă spun și cred că mi-am respectat și timpul. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste piste de reflexie și tot ce ne împărtășiți în experiența dumneavoastră în domeniu. Dăm acum cuvântul celui de-al treilea invitat, care vine din Ungaria, domnul Ișvan Dande, consilier în rețeaua maghiară de combatere a sărăciei. Și vă ocupați exact de fondurile structurale. Aveți și dumneavoastră 10 minute. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, um, és a meghívást is köszönöm, hogy um, itt lehetek önök között ezzel. Vă mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Mă bucur că am fost invitat astăzi aici. Este foarte greu să rezum un asemenea subiect în 10 minute. Am uh, reflectat mult atunci când m-am pregătit pentru această prezentare și mi-a fost greu să aleg punctul de vedere pe care urma să-l privilegiez în prezentarea mea de astăzi aici. cred că cel mai important este rolul pieței muncii și ar fi bine să găsim cele mai bune mijloace în Europa pentru a ajuta cetățenii să-și găsească un loc pe piața muncii. Ne întrebăm și ce fel de Europa vrem să avem. Și apoi putem să ne întrebăm asupra ce trebuie să ne concentrăm atunci când vrem să găsim această legătură între uh, Fondul Social European și piața muncii. Trebuie să sprijinim uh, firmele în general sau mai degrabă IMM-urile, dar să nu uităm că vorbim uh, despre oameni. La ființele umane și nu la instituții. În filozofia fondurilor structurale ne gândim mult prea mult la instituții și prea puțin la familii sau, de exemplu, la copii. Unde trebuie să uh, operăm reforme? Acești indicatori sunt suficient de eficienți? E bine să numărăm uh, câte locuri de muncă au fost create, dacă aceste cifre progresează sau nu, câte persoane au putut să fie uh, recalificate datorită finanțărilor din uh, Fondul Social European. Și în plus, ar trebui să știm în ce moment trebuie să studiem această chestiune a capacității de a-și găsi un loc de muncă. Poate că nu pe vremuri de criză e bine să îți pui asemenea întrebări, ar fi trebuit să o facem cu mult timp în urmă. Există un fel de um, contact între dezvoltarea capacităților umane și piața muncii. Apoi, ar trebui să vedem în ce moment al vieții umane este cel mai benefic să uh, investești fonduri. Poate că o idee bună ar fi să investim uh, mult pentru formarea copiilor, de exemplu a celor cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani, pentru ca ei să devină mai târziu niște uh, persoane care să se adapteze foarte ușor condițiilor de pe piața muncii. Deci poate că ar trebui uh, să investim mai mult în serviciile de îngrijire a copiilor, de încadrare a copiilor și familiilor care au copii. Poate că am putea să pregătim acești copii pentru ca ei să dea dovadă de capacitate de rezistență și de adaptare foarte mare. Astfel și schimbarea structurilor ar fi mai ușor de uh, efectuat Asta nu înseamnă că trebuie să existe segregare, nu spun că trebuie ajutați numai cei care sunt săraci. Nu, trebuie să ajutăm toate familiile, să-i ajutăm pe toți copiii. Dar nu trebuie să uităm pe cei care au dizabilități, pe cei care suferă de um, anumite boli cu un tratament dificil sau nu trebuie să uităm anumite categorii mai fragile ale populației, precum romii. Și eu cred că Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională ar trebui să meargă mână în mână. Există acest sistem pe care îl cunoaștem foarte bine, așa numitul sistem Atkinson și peste tot, la toate nivelurile unde există preocupare pentru viața cetățenilor sau unde autoritățile pretind că se ocupă de cetățeni, ne dăm seama că ar fi bine dacă totul ar fi luat mult mai în serios oamenii ar trebui să se găsească în centrul tuturor politicilor. Încă o dată, nu trebuie să vedem uh, Fondul Social European prin prisma instituțiilor, ci să ne gândim că beneficiarul final este uh, uh, cetățeanul european. Imaginați-vă o structură sub forma unui cub, care este o structură tridimensională, normal, dar deocamdată avem numai o structură uh, în două dimensiuni. Deci ar fi bine să avem în același timp cele trei dimensiuni, cea a politicilor, cea a grupurilor vulnerabile și cea a indicatorilor comuni. Acum, în ce privește ONG-urile, trebuie să știm cine este furnizorul. Nu trebuie să acordăm uh, uh tot timpul uh, rol, un rol atât de pregnant ONG-urilor, pentru că nu ele sunt cele care dispun de cele mai multe resurse. Atunci când analizăm bugetele, ne dăm seama că tocmai uh, um, ONG-urile au cele mai puține resurse și statele au resursele cele mai importante. Dacă ne dorim ca oamenii să se poată adapta ușor pe piața muncii, să-și găsească un loc de muncă, atunci avem nevoie de mijloacele cele mai eficiente și atunci ar fi bine să ajutăm mai mult ONG-urile care sunt în uh, permanent contact cu uh, cetățenii care pot să-i ajute, să le acorde consiliere tehnică și așa mai departe. Deci trebuie să avem o capacitate suficientă, avem nevoie și de un sprijin global care ar trebui să fie obligatoriu pentru că acest gen de ajutor are un efect uh, uh, de multiplicare. Acum, în ce privește Fondul Social European, putem să facem o evaluare a impactului Fondului Social European, dar totul depinde de sistemele existente în statele membre. Și nu putem să avem, pe de o parte, o politică fiscală și, pe de altă parte, niște ajutoare acordate într-un anumit cadru uh, din Fondul Social European. Ar trebui să existe obiective comune, dar rezultatele nu vor fi niciodată la același nivel în diferitele state membre. Cred că mesajul de transmis este simplu. Trebuie să ajutăm persoanele cât mai repede cu putință, trebuie să cheltuim fondurile în modul cel mai eficient cu putință, trebuie să implicăm cât mai multe instituții, trebuie să ajutăm statul din uh, faza planificării până în faza realizării concrete. Și apoi trebuie să ne gândim să știm ce ne uh, dorim și să știm de asemenea ce avem concret la dispoziție. Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să mulțumesc și uh, rețelei de luptă împotriva sărăciei și mai ales de luptă împotriva uh, sărăciei copilor pentru că mi-au permis să lucrez pe această temă timp de 5 ani. Mulțumesc, spune doamna președintă. Acum dau cuvântul colegilor care vor să pună întrebări. Mai întâi domnul Darden și apoi doamna Schroeter. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc experților care ne-au împărtășit experiența lor de pe teren. Mă bucur să aud sugestiile lor și să constat ce entuziasm și ce convingere îi animă în legătură cu acest instrument fundamental de coeziune și de combatere a sărăciei și a excluderii sociale. Este un lucru care mi se pare evident, însă cred că e bine să mai auzim acest lucru și spus de alții. Aș dori să mă refer la două mici subiecte care sunt de competența mea pentru că sunt membru la Comisia Bugete. Este vorba de discuția referitoare la viitorul cadrului financiar multianual și de tot ce ține de noua comisie creată, Comisia Perspective Financiare, și de asemenea de elemente din cadrul negocierii bugetare pentru 2011, care fac parte dintr-o viziune pe termen mai lung. În acest cadru se menționează durata acestui cadru financiar, financiar multianual, dacă e nevoie de șapte ani, de cinci ani, de două ori cinci ani. Cred că toate aceste lucruri pot să influențeze și sunt legate de programarea multianuală a fondurilor structurale. Aș vrea să știu ce părere aveți despre acest lucru și de asemenea, cum percepeți dumneavoastră de pe teren această logică de programare multianuală? Cum este la modul practic? Și poate să ne faceți niște propuneri de experți legate de cât de greoi este acest proces și cât de complicat și cum s-ar putea simplifica. În al doilea rând, vreau să mă refer la complementaritatea dintre Fondul Social European și Fondul European de Ajustare la Globalizare. Unii spun că nu există această complementaritate și că Fondul de Ajustare la Globalizare este de fapt util ceea ce arată că, de fapt, pentru că e nevoie de acest fond pentru globalizare înseamnă că Fondul Social European nu își face datoria. Eu cred însă că există o complementaritate, că se pot găsi sinergii și că aceste două fonduri sunt um, diferite și au obiective diferite, unul referindu-se la situațiile de urgență, celălalt fiind prin natura lui mai structural. Aș dori de asemenea să aflu ce părere au experții despre complementaritatea dintre aceste două fonduri. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Schröter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Această temă e una foarte complexă. Din ceea ce s-a prezentat astăzi, vreau să vorbesc și eu despre câteva puncte. Cred că în cadrul grupului de lucru și aici în comisie vom aprofunda mai mult aceste mecanisme ale Fondului Social European. Și acum despre acțiune. Este clar că Fondul Social European nu are o acțiune doar regională, ci afectează și oamenii. Așa a fost gândit din punct de vedere strategic și așa va și rămâne. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem cu privire la Fondul Social European sunt de fapt două întrebări. Până acum am fost prea puțin atenți la uh, acest fond social european din cauza concurenței cu alte fonduri în statele membre. Acest lucru înseamnă că trebuie să vedem dacă să lăsăm lucrurile la latitudinea statelor membre sau trebuie să ne implicăm. A doua întrebare e următoarea cum acționează Fondul Social European în general și în legătură cu celelalte fonduri care există. Cred că în regiunile de convergență trebuie să fim atenți la următorul lucru. Fondurile trebuie să fie implementate împreună pentru a se ajunge la efecte maxime în regulamentul uh, de acum, Cred, prin acest regulament, cred că am ajuns la un instrument bun, dar am impresia, din cauza că există o, despărți, o diferență clară între ministere și aș dori să-l întreb pe reprezentantul din Spania, uh, ce se poate face astfel încât proiectele să fie mai simplificate, să nu trebuiască să se facă două cereri diferite către două ministere diferite? Ceva mi-a lipsit în toate prezentările. Partea spaniolă a vorbit puțin, a atins puțin subiectul, dar nu s-au spus prea multe. În regulament se vorbea și despre o finanțare în care se ținea cont de aspectul de gen. A existat și există o discuție în ceea ce privește un aspect din Fondul Social European, o inițiativă comunitară în cadrul acestui fond. Ea deja există în regulament, la considerentul 6. Acolo există acest aspect, însă statele membre nu s-au folosit de el. Eu cred că e o problemă și că ar trebui să fie uh, folosit mai mult atât în măsuri cât și în cadrul proiectelor. Am luptat mult pentru acest regulament în Parlament și cred că e păcat să nu ne folosim de el. articolul 5 din Fondul Social European, clauza legată de ONG-uri a avut un efect mare și există experiențe care dovedesc acest lucru. Am văzut cum s-a folosit. Cel mai mult mi-a plăcut în modul de folosire că structura ONG-urilor s-a profesionalizat prin această clauză și acest lucru spune multe despre clauza respectivă. Și de aceea aceasta trebuie să fie folosită dacă asta ne dorim ca ONG-urile să fie astfel restructurate, atunci s-a adus un aport foarte important. O, o întreba, domn reprezentantul rețelei antisărăcie în Europa a menționat acest aspect, însă niciunul dintre experți nu a spus nimic despre următorul lucru cât de capabilă e administrația să implementeze într-un mod inovator Fondul Social European. Mi-a lipsit acest aspect. Înainte, în cadrul altor fonduri se vorbea foarte mult despre inovare, fondurile erau mult prea birocratice, de aceea s-a renunțat la ele, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat suntem foarte dezamăgiți, așa că trebuie să ne gândim, lăsăm lucrurile așa cum sunt sau, le, sau lucrurile vor ajunge din nou la latitudinea comisiei. Și mai am o întrebare. Am o altă poziție față de antevorbitorul meu. Cred că vorbim de un instrument de reacție pentru o implicare proactivă a Fondului Social European, uh, un alt instrument nu trebuie să fie folosit. Am să-i rog pe colegi să aibă intervenții mai succinte pentru că altfel nu vom reuși să dăm din nou cuvântul experților pentru răspunsuri și deci nu mai are sens să le punem întrebări. Domnul Ori și apoi domnul Coferati. Mulțumesc, a szót, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să spun că am fost foarte bucuros să aud abordarea pe care ne-au prezentat-o experții. Integrarea pe piața de muncă stă în centrul programelor și stă în centrul noului program și în centrul activității finanțate prin Fondul Social European. Și din acest punct de vedere trebuie să vă spun că avem noroc, pentru că ideile strategice și guvernanța și reformele referitoare la guvernanța europeană duc toate la aceleași întrebări. după mulți ani de dezamăgiri și de experiențe negative, constatăm acum că politicile economice și politicile sociale ajung la o convergență încetul cu încetul. Și ar trebui să fie mai bine utilizată această șansă. La Parlament am mai spus că ar fi necesar să fie ajutate persoanele care uh, trăiesc în sărăcie. Trebuie ajutate să scape de sărăcie cât mai repede și trebuie ajutați mai ales copiii, pentru că dacă atunci când devin tineri adulți nu mai sunt săraci, vor avea mai multe șanse în viață. Unul dintre elementele cele mai importante ce țin de funcționarea Fondului Social European mai necesită încă multe ameliorări. Cred că trebuie să uh, ameliorăm indicatorii. Ar fi foarte important. Și ar trebui să ne concentrăm pe găsirea celor mai bune locuri și cele, celor mai bune domenii în care să utilizăm resursele din Fondul Social European. Și de asemenea trebuie să analizăm și să vedem dacă resursele utilizate din Fondul Social European au sau nu au un impact. Și pentru asta avem nevoie de indicatori. Am auzit că anumite programe au fost reușite. Eu aș vrea să știu de unde se poate constata că ele au avut uh, succes, s-au creat locuri de muncă sau uh, au existat în urma lor mai mulți studenți sau mai mulți elevi în școli sau la facultăți sau persoane au primit noi locuri de muncă. Cred că trebuie să găsim niște obiective foarte clare și după aceea să folosim și indicatori și să vedem dacă am reușit să atingem aceste obiective. E vorba de elemente foarte importante pentru ca Fondul Social European să funcționeze eficient. Și vreau să mă alătur celor care au subliniat importanța sinergiilor dintre educație și ocupare. Cred că Fondul Social European nu poate să funcționeze eficient dacă nu există o coordonare între funcționarea sa și diferitele programe naționale și internaționale care uh, au aceleași obiective. Și încă o dată vreau să mulțumesc experților pentru că au venit aici să ne prezinte ideile lor. Vă mulțumesc! Domnul Coferati, apoi doamna Harkin. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că este o părere larg răspândite și anume că realizarea obiectivelor fiele economice sau sociale din strategia pentru 2020 nu poate să fie făcută decât dacă luăm măsuri coordonate și dacă folosim fondurile disponibile în mod bine țintit, pentru că există multe dezechilibre teritoriale în Europa și pentru că aceste diferențe, bineînțeles, vor persista și atunci este foarte greu să duci o politică de dezvoltare. Această de observație, care, ca să spun așa, este o evidență, ne face să adoptăm o orientare care mi se pare greșită sau chiar periculoasă, și anume că folosim banii potrivit acelorași reguli, indiferent de sursa din care provin acești bani. Și atunci când vorbim despre politici coordonate, de fapt, în spatele acestei idei de coordonare se ascunde un fel de proastă gestiune. Eu cred că Fondul Social European trebuie să rămână, tocmai pentru că finalitatea sa este crearea de locuri de muncă sau uh, ajutarea ocupării, deci trebuie să rămână un fond care să aibă propriile resurse și propriile reguli. Eu cred că dacă l-am transforma într-un fond oarșicare, ar fi o greșeală. Și asta nu ar ajuta politica în favoarea ocupării. Sau ca să mă exprim mai bine, ar putea să aibă un efect pozitiv în ce privește numărul de locuri de muncă create, dar noi nu vrem numai un număr de locuri de muncă mai uh, mare. Vrem locuri de muncă de mai bună calitate, căci unul din factorii cei mai importanți din modelul uh, competitiv pe care îl promovează Europa este calitatea, calitatea muncii, calitatea producției calitatea societății. De aceea cred că toate elementele care diferențează acest fond de celelalte, chiar și acele elemente care, să spun așa, generează mai multă birocrație, se justifică, deoarece acest fond trebuie să uh, aibă și așa cum a avut de la bun început acest fond social este folosit foarte puțin și, acest, uh, și atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce și să găsim un răspuns. Dar răspunsul nu este să schimbăm natura acestui fond, nu. Răspunsul este, de exemplu, să testăm noi soluții, să uh, controlăm mai puțin accesarea fondurilor, dar să controlăm mai bine felul în care acești bani sunt cheltuiți. Deci trebuie să existe această verificare a unei um, folosiri greșite a acestui instrument și trebuie să-i sancționăm pe cei care nu au respectat uh, regulile sau au um, extorsionat acești bani. E foarte important să menținem în viață, să prezervăm această specificitate a fondului și să nu ascultăm vocile celor care spun că acum că avem nevoie de acțiuni concentrate în timp și în cantitate, deci uh, încercând să avem uh, o cantitate mai mare, pierdem din calitate. Deci pentru mine este o contradicție cu uh, ambiția noastră inițială. Vă mulțumesc. și Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Harkin și apoi doamnei vicepreședinte Lin. Vă mulțumesc. Eu am patru întrebări și unele dintre ele deja au primit un răspuns. Deci, în primul rând, chestiunea complementarității între Fondul Social European și alte fonduri. Aș vrea să vorbesc despre fondul pentru microfinanțare. Și apoi, a doua întrebare, pusă și de domnul Ori, apropo de indicatorii care ar trebui să fie folosiți pentru a evalua uh, sistemul și pentru care să fie orientat către obținerea de rezultate. Apoi o altă întrebare pentru cel de-al doilea orator, domnul Garse. Ați vorbit despre ieșirea la pensie timpurie și despre rolul pe care ar putea să-l joace Fondul Social European în acest context. Poate puteți să ne dați mai multe detalii. Apoi, dacă vă doriți să aveți cât mai multe părți implicate cu putință. Ați vorbit despre un forum pentru ONG-uri, despre asistența acordată ONG-urilor. Eu una aș sprijini mult o asemenea idee. Am auzit și despre guvernanța um, la diferite niveluri, european, um, regional, local. Și în același timp, în ce privește simplificarea, eu una cred că cu câte mai multe verigi într-un lanț, cu atât este mai complicat. Aveți vreo idee despre cum am putea să ajungem la un bun echilibru între un număr crescut de verigi între, în, în, în acest lanț și uh, nevoia de simplificare? Vă mulțumesc! Doamna Gomez. Köszönöm szépen. Én uh, is... Uh, Doamna Gonț, vă mulțumesc și eu aș vrea să mulțumesc uh, um, invitațiilor noștri pentru această prezentare. E o discuție deosebit de interesantă pentru că de mult timp ne gândim ce ar trebui să facem și sunt de acord cu colegul meu Ceaba Ori, care a spus că economiștii și oamenii politici au păreri care converg, dar de mult prea mult timp avem aceste persoane care uh, nu-și găsesc un loc de muncă și uh, ajung într-o situație de șomaj persistent. Și atunci trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm aceste categorii. Este o chestiune cheie. Cum putem să acționăm, să fim în același timp suficient de flexibil și să evităm și uh, demersurile birocratice. Și cred că trebuie să ajutăm mult ONG-urile. Știm că există și ONG-uri care au um, dat faliment pentru că nu au putut să folosească bani din, fondurile, uh, din Fondul Social European din cauza uh, demersul lor mult prea greoaie. Sunt de asemenea de acord cu munca de prevenire. De fiecare dată când un program este finanțat din Fondul Social European, atunci trebuie să um, uh, acordăm asistență de la bun început, pentru că uneori este prea târziu. Vă mulțumesc! Magruni. Donc, juste quelques questions. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva întrebări, pentru că, într-adevăr, multe au fost deja spuse. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre fondurile alocate. Trebuie să fie mai mari sau să rămână la fel, să fie cheltuite mai bine sau ce trebuie modificat? De asemenea, ce obstacole constatați în utilizarea Fondului Social European și considerați că cofinanțarea este unul dintre ele? Vreau să vă mai întreb dacă Fondul Social European trebuie să fie acordat tuturor statelor membre sau dacă unele dintre ele trebuie să aibă uh, să nu aibă dreptul la uh, el pentru că au PIB-uri prea mari. În ceea ce privește sfera de aplicare, ce părere aveți despre noul regulament care va fi discutat în 2011? Credeți că trebuie să fie o sferă de aplicare mai precisă și mai uh, delimitată pentru statele membre? În legătură cu indicatorii, sunt de acord cu colegii mei. E nevoie de alți indicatori, dar de care? Pentru că e foarte greu, de fapt, să se măsoare calitatea vieții. Și aceasta este foarte diferită de la o persoană la alta și de la un stat membru la altul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iedriesca și apoi doamna Deli. Doamna Iedriesca. Ja cieszę się ogromnie, że mieliśmy okazję dzisiaj poznać opinię ekspercką. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte bine că am putut asculta opinia experților, însă nu ați vorbit despre beneficiari atât de mult și pe mine acesta este aspectul care mă interesează. Uh, Aș vrea să știu ce părere aveți despre uh, raportul Comisiei Europene din care rezultă că 70% din beneficiarii finali sunt persoane care lucrează și care au studii superioare și că doar 30% din fond este destinat beneficiarilor care ar fi de fapt cei mai interesați de el și anume șomerii. În ceea ce privește accesul handicapaților la Fondul Social European, sunt multe proiecte pentru aceste persoane care uh, sunt mai accesibile decât proiectele pentru alte grupuri țintă, însă sunt proiecte mai costisitoare pentru că necesită instalații specifice și săli specifice și sigur că necesită și mult mai mult timp. Și, uh, de asemenea, sunt de acord cu ideea că Fondul Social European ar trebui să se adreseze mai mult ONG-urilor. Uh, nu, de fapt, mă scuzați, nu sunt de acord cu această idee. Fondurile din uh, FSE ajung în buzunarele ONG-urilor și uh, nu se duc la adevărații beneficiari și anume persoanele care au cea mai mare nevoie de fonduri. Mulțumesc. Doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților pentru intervențiile lor strălucite. Eu aș dori să mă refer la complementaritatea dintre FSE și FEDER. Eu sunt și membră la Comisia de Dezvoltare Regională și acolo se discută acum ameliorarea folosirii Fondului Social European în cadrul viitoarei politici de coeziune. Și în acest context aș vrea să subliniez complementaritatea dintre FSE și FEDER și să vă dau exemplul unei inițiative comunitare care se numește Inițiativa Urban și care a reprezentat un exemplu excelent de integrare a măsurilor în cadrul FEDER și în cadrul FSE. Proiectele Urban 1 și 2 au permis implementarea unor concepte și a unor uh, abordări integrate în dezvoltarea urbană. E nevoie de o abordare integrată destinată cartierelor celor mai defavorizate din orașe, și care să permită tuturor asociațiilor să mm, acționeze și să mm, implementeze renovări ale unor cartiere, dar și măsuri de favorizare a creării de locuri de muncă și de acces la servicii. Cred că aceast, acest tip de colaborare trebuie să fie reactivată și cred că trebuie să insistăm asupra dimensiunii urbane, Cred că acesta este un indicator asupra căruia trebuie să insistăm. Pentru că pe baza acestuia se constată inechitățile teritoriale și cred că trebuie să avem cu adevărat o abordare integrată, o abordare globală care să permită tuturor actorilor să fie implicați și tuturor locuitorilor să fie mai uh, apropiați de uh, ceea ce doresc să obțină. Și uh, evaluarea acestui proiect a fost mai mult decât pozitivă. Eu insist, deci, asupra acestui aspect care nu a mai fost abordat. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. Ce părere aveți despre ONG-urile mai mici? Cum credeți că pot ele să fie informate despre diferitele programe? Pentru că multe persoane mi-au vorbit despre acest lucru, mai ales despre progres. Doamna Schroeder a vorbit și ea despre o inițiativă specifică. Aș vrea să știu cum putem înlesni schimbul de bune practici, date fiind diferitele proiecte care se desfășoară în diferite state membre, pentru ca acestea să învețe unele de la altele. Vă dau din nou cuvântul, vă rog două minute fiecare pentru că nu mai avem prea mult timp. Dacă nu puteți răspunde la anumite întrebări, v-aș ruga să ne transmiteți răspunsurile în scris mai târziu dacă nu aveți timp acum. Și voi da cuvântul domnului Tortuera în primul rând. Vă rog frumos. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchísimas... Mulțumesc foarte mult. Da, au existat foarte multe întrebări. Aș dori să spun câte ceva despre acest cadru multianual. Dacă ar trebui să... Pe câți ani ar trebui să fie? Cred că 5 plus 5, poziția comisiei, comisiei este cea mai bună poziție. Cadrul financiar de 7 ani, și acesta este bun. Putem vedea cum Fondul Social European influențează strategiile. Probabil că 5 ani ar fi prea puțin. 5 plus 5 cu o revizuire la jumătatea termenului. Una foarte bună și apoi să se continue cu o a doua perioadă de 5 ani. Aceasta ar fi o abordare bună compatibilitatea între FDR și Fondul Social European, au existat 11 proiecte. Implementarea acestor proiecte e complementată de Fondul Social European. Dacă proiectele sunt aprobate, atunci fondurile din Fondul Social European sunt puse în funcțiune. Deci există o complementaritate. Trebuie să vedem exact care sunt acțiunile. Avem un instrument prin care putem acționa rapid asupra unor ținte specifice. Apoi, în ceea ce privește principiile de egalitate, acestea sunt puse în aplicare în Spania. Tot ce ține de inovație, șanse egale, transnaționalitate, în toate programele, aceste principii se regăsesc, sunt uh, incorporate, sunt o parte importantă a strategiei. Toate acestea sunt ținute, sunt ținute, se ține cont de toate acestea în Fondul Social European. S-a pus o altă întrebare la care aș dori să dau un răspuns. cea legată de gestionarea complementarității. Da, e foarte important să existe niște indicatori ai rezultatelor. Trebuie să existe acest indicator, acești indicatori la nivel european, însă trebuie să facem un efort ca acești indicatori să fie compatibili. Dacă aceste evaluări ale indicatorilor de orice fel au niște rezultate, dacă rezultatele pot fi evaluate, înseamnă că, într-adevăr, indicatorii există deja. Evaluarea nu are niciun fel de consecințe financiare. Acestea ar fi oricum un aspect minor și ar fi o procedură minoră în comparație cu întregul program. Dacă analizăm rezultatele, atunci vom vedea dacă indicatorii sunt într-adevăr buni și dacă Fondul Social European ajunge la rezultate. Aș putea să vă spun mult mai multe în legătură cu această problemă, dar vă pot trimite și răspunsurile în scris. Îmi pare rău, dar mai avem și alte puncte pe ordinea de zi, spune doamna președintă, domnul Garset. Oui. Da. Foarte pe scurt. Am să încerc să combin mai multe dintre întrebările care mi-au fost puse. Mai întâi, politica socială și politica de ocupare au fost întotdeauna naționale, de competență națională. Și fondul social acordă mijloace statelor. Astfel, la nivelul statelor există noțiunea de complementaritate între rolul pe care trebuie să-l joace statul și apoi comunele și ONG-urile sau orice alte structuri care există pe teren. Deci complementaritatea există, dar în sânul statelor, în interiorul regiunilor sau asupra regiunilor și așa mai departe. Este o abordare integrată și mie mi se pare că este cea mai bună pentru că astfel suntem cât mai aproape de populație. E vorba despre o abordare integrată și în același timp de o abordare globală, pentru că astfel toate problemele, fie ele psihosociale sau de ocupare, sunt luate în considerare. Deci ne ocupăm uh, simultan și de familii, și de persoanele vârstnice, și de copii și așa mai departe. Deci avem o politică globală. Dar pentru ca această politică globală să nu fie un fel de talmeș-balmeș, avem nevoie de analize serioase, de concepte de rentabilitate socială. Revin la acest concept. Dacă ne dorim să obținem rentabilitate socială, avem nevoie de programe pe termen lung, de obiective pe termen lung. Astfel răspund la întrebarea lui Frederic Darden. Dacă avem niște programe pe termen lung cu niște obiective care sunt relativ bine atinse, atunci vom avea acest demers cu o adevărată rentabilitate socială. Și nu ne referim numai la aspectele financiare, ci și la toate beneficiile pentru persoană. Pentru că Orice persoană are nevoie de o plus valoare, atât în ce privește locul său de muncă, cât și calitatea vieții sale. Și când vorbim despre calitatea vieții, nu ne oferi, uh, uh, referim numai la ceva obiectiv, ci și la uh, viziunea subiectivă. Un alt răspuns, apropo de felul în care putem să Uh, îi aducem pe cei care s-au îndepărtat de piața muncii mai aproape de aceasta din urmă. Nu știu dacă pot să folosesc niște etichete pentru aceste categorii de persoane, ele sunt uneori uh, discriminate, dar ar putea să fie mai bine țintite, mai bine recalificate și așa mai departe. Cam atât am putut să spun în timpul care mi-a fost alocat. Vă mulțumim, spune președinta. Și acum uh, ultimul nostru invitat are și el cuvântul. Vă mulțumesc! Numai un singur lucru vreau să spun, pentru că eu nu mai am decât un minut la dispoziție. E vorba despre problema birocrației, dacă avem prea multe instituții sau prea puține. Consider că ar trebui să ajungem la o cantitate care să fie suficientă pentru a asigura bună aplicare, monitorizarea, transparența, însă nu trebuie ca toată această birocrație să apese pe umerii celor care sunt de fapt beneficiari, pe cei pe care încercăm să-i ajutăm. Căci ei sunt cei care, până la urmă, nu primesc nimic, nu primesc ajutor din partea Fondului Social European. Nu e vorba numai despre o protecție, de care aceste persoane nu vor beneficia, ci și de faptul că până la urmă nu vor obține acest ajutor. Există prea multe uh, niveluri de competență. De exemplu, acum există și un organism financiar care s-a adăugat la această listă de instituții. Deci, demersurile sunt cu atât mai complicate, dar asta înseamnă și că ele sunt mai ușor de controlat. Vă mulțumesc. Președinta, doresc să vă adresez mulțumiri încă o dată pentru faptul că ați venit, pentru prezentările dumneavoastră și ați văzut din întrebările care v-au fost adresate că am fi putut să mai discutăm pe aceste subiecte toată după amiaza. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, tinerețea în mișcare, cum pot fi um, îmbunătățite sistemele de educare și formare. Întâi de toate, domnul John P. Martin, care este director pentru uh, um, ocupare și afaceri sociale la OCDE și care ne va vorbi despre îmbunătățirea perspectivelor de ocupare pentru tineri. Deci, dumnealui a venit și cu domnul Sone, care este administrator principal cu probleme de ocupare a tinerilor. Acum îi dau cuvântul domnului Martin. It's a great pleasure for... Mulțumesc mult, doamna președintă. E o mare plăcere pentru mine și pentru colegii mei să ne aflăm astăzi alături de dumneavoastră. Vreau să vă prezint, în primul rând, câteva din lecțiile învățate după munca pe care am făcut-o pe piața de muncă din rândul tinerilor. În, în 60 de țări membre OCDE. Să trecem la primul slide, vă rog. În acest exercițiu ne-am axat pe 16 țări OCDE, 9 dintre ele state membre ale Uniunii Europene. În acest exercițiu am luat o definiție a, tinerii, a tinerilor care înseamnă vârsta de 15 sau 16 ani, vârsta de intrare pe piața de muncă, până la vârsta de 29 de ani. Există 16 raporturi naționale din toate țările care au fost acoperite. Toate au fost publicate sub uh, titlul Locuri de muncă pentru tineri. Aproape am uh, terminat pentru publicare un uh, raport de sinteză în care sunt puse împreună toate lecțiile învățate de pe urma acestor studii studii făcute în cele 16 țări, care sunt politicele bune și care sunt politicele rele în ceea ce îi privește pe tineri și piața de muncă. O primă versiune a acestui raport de sinteză a fost prezentată și discutată de ministrii la Oslo la data de 21 septembrie. Pagina de internet pe care o vedeți în imagine, acolo puteți afla mai multe informații despre rapoartele naționale și munca pe care am desfășurat-o. Următorul slide. Dați-mi voce, voie să încep cu niște lucruri concrete despre piața muncii. Primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte și care e greu de reținut, mai ales când ne confruntăm cu situația din prezent, e că înainte de criză au existat niște îmbunătățiri importante pe piața de muncă pe, pentru tineri în toate țările membre OCDE. Șomajul în rândul tinerilor scădea în fiecare țară înainte de declanșarea crizei. Însă, în același timp, mai existau niște probleme în ceea ce privește integrarea pe piața muncii pentru un anumit număr de tineri defavorizați. Cercetările pe care le-am făcut la OCDE ne identifică și ne arată și identifică clar două grupuri de tineri care sunt supuși unui risc în ceea ce privește intrarea pe piața muncii. Primul este un grup pe care l-am numit Tinerii lăsați în urmă, iar al doilea, acei uh, tineri care sunt uh, prosintegrați. Să vă dau mai multe informații despre aceste două grupuri. Primul grup, tinerii care au fost lăsați în urmă. Acesta este un uh, grup în care există diferite dezavantaje pe care le au acești tineri. Cred că le puteți identifica ușor. Sunt acei tineri care fie au abandonat școala, fie, au, uh, fie vin din um, familii de imigranți, trăiesc în zone cu multe probleme și așa mai departe. O caracteristică comună acestora e că ei sunt supuși unui risc foarte mare de a nu reuși să intre sau de a ieși de pe piața muncii. Indicatorul de care ne-am folosit pentru acest grup și caracteristicile acestuia este grupul NEET, adică acel grup de tineri care uh, nu sunt nici în sistemul școlar, nici angajați și nici în curs de formare de obicei nu au uh, niciun fel de calificare secundară. Principarea politică e să îi ajutăm pe acești oameni să obțină o calificare recunoscută sau o diplomă. Următorul slide, vă rog. Înainte de criză, acest grup reprezenta cam 10% din grupa de vârstă de la 15 la 29 de ani de tineri care au uh, abandonat școala. După cum puteți vedea în imagine, numere, cifrele variază foarte mult uh, de la țară la țară în cadrul acestui grup. Să trec acum la al doilea grup, ce, acei tineri care sunt prost integrați, sunt tineri care au niște diplome, au certificate de terminare a școlii, Însă, aceștia au fie slujbe temporare, fie sunt șomeri, alternează între aceste două situații, chiar și atunci când uh, trecem prin perioade economice favorabile. Un indicator pentru acest grup ne arată că aproximativ 8% dintre tinerii din Uniunea Europeană cu o vârstă între 15 și 29 de ani, înainte de criză, care terminaseră școala și aveau un loc de muncă temporar, nu și-au găsit un loc de muncă stabil doi ani mai târziu. Tineri care și-au terminat educația au intrat pe piața muncii cu un contract temporar și cu doi ani, doi ani după, înainte de criză, au în continuare un contract temporar de muncă sau sunt șomeri. E important să reținem că acest grup are o este foarte mare în acele țări în care există obstacole pentru tinerii care își tinerii din afară care doresc să intre pe piața muncii. Aici putem aminti Spania, Franța, Portugalia. Cred că aici principalele opțiuni politice sunt următoarele. Felul în care piața muncii funcționează în general, astfel încât să uh, îi țină pe tineri departe de piața muncii, toate acestea trebuie schimbate. Să trecem la următorul slide. Înainte de criză, 8% din uh, tineri se încadrau în această categorie de vârstă. Dacă luăm cele două grupuri împreună, următoarea imagine, putem să vedem că înainte de criză, un tânăr din cinci făcea parte din unul din aceste două grupuri. Tineri care și-au terminat educația, dar care erau supuși unui risc ridicat de a avea de suferit pe piața muncii. E foarte clar că odată cu criza, numărul de tineri din aceste grupuri a crescut foarte mult. Acum lucrăm asupra unor estimări actualizate să vedem exact cât de mari sunt aceste grupuri. Însă se pare că unul din patru sau chiar mai mulți tineri astăzi intră în acest grup al tinerilor care sunt supuși unui risc. Să trec acum la impactul crizei. Următoarea imagine, vă rog. Nu trebuie să vă spun acest lucru. Criza globală a lovit foarte tare piața locurilor de muncă pentru tineri și perspectivele pe termen lung sunt destul de întunecate. Din estimările făcute până acum, se pare că șomajul în rândul tinerilor va rămâne foarte ridicat pentru cel puțin încă 18 luni. Așa cum am spus și înainte, aceste două grupuri au cunoscut o creștere pe timpul crizei. Acest lucru înseamnă că există un risc mare de marcare pe termen lung a acestor tineri. Prin marcare vrem să spunem că chiar și atunci când criza se va sfârși și vom înregistra o recuperare economică, acești tineri vor continua să sufere. Vor avea niște oportunități de angajare destul de proaste, iar chiar în cazul în care își vor găsi un loc de muncă, vor câștiga mai puțin decât alți tineri care au fost mai norocoși. Și acum să trecem la următoarea imagine, care ne arată, conform ultimelor previziuni, că șomajul în rândul tinerilor va ajunge la 23% în anul următor. Nu e probabil să se cunoască vreo scădere de la acest nivel până la începutul anului 2012 sau la mijlocul anului 2012, după ultimele previziuni. Ce înseamnă cele mai importante provocări pe termen scurt? următoarea imagine. Cred că prima prioritate pe care am identificat-o în munca noastră și care a fost repetată de miniștrii când s-au întâlnit la Oslo e următoarea. Trebuie să stopăm apariția acestei generații marcate, afectate, a tinerilor care abandonează școala și care au de suferit pe piața muncii. O a doua provocare pe termen scurt e următoarea. Foarte mulți oameni, foarte mulți tineri au vrut să reacționeze la criză rămânând mai mult în sistemul de educare sau de formare. Deși s-ar putea să fie o investiție bună, ei trebuie să fie dotați cu acele capacități de care vor avea nevoie pe piața muncii. O a treia provocare. Măsurile de pe piața muncii, mai ales acelea care se adresau tinerilor pe timpul uh, crizei, trebuie să fie mai eficiente din punct de vedere al costului. Trebuie să se mențină o, activ, o activare pe piață. Tinerii trebuie să primească educația de care au nevoie, astfel încât să fie pregătiți pentru piața muncii. Și apoi e nevoie de o rețea de siguranță socială pentru tineri, mai ales pentru acei tineri care vor fi șomeri pentru o perioadă de timp și trebuie să se asigure educația și formarea acestor tineri astfel încât ei să poată intra pe piața muncii. Care sunt instrumentele de care ar trebui să se folosească țările? Cred că, în primul rând, E foarte important să alegem o selectare uh, timpurie, astfel încât să-i ajutăm pe tineri să rămână în legătură cu piața muncii. Trebuie identificați din timp și trebuie să se identifice din timp care sunt uh, metodele cele mai bune. Aceștia trebuie să fie asistați atunci când își caută un loc de muncă Sistemele sociale trebuie să fie extinse pentru tinerii șomeri care nu sunt destul de pregătiți pentru sau nu mai au dreptul la ajutoare sociale. Ucenicii care au fost uh, concediați, foarte mulți dintre aceștia se regăsesc în sectorul de construcții și sectorul uh, producător, aceștia au fost afectați de criză, ei trebuie ajutați să își termine formarea și să obțină o calificare. Și apoi, e important ca protecția și rețeaua de siguranță socială să fie în strânsă legătură astfel încât tinerii care profită acum de aceste ajutoare sociale să fie ajutați să își găsească un loc de muncă sau să își îmbunătățească uh, capacitățile. Cum să mergem înainte odată ce criza va trece. Există probleme pe piața muncii care trebuie abordate în multe țări europene și țări membre OCDE. Cred că, în primul rând, e important să ne asigurăm că orice tânăr care părăsește sistemul de educare are capacitățile de care e nevoie pe piața muncii. Un număr de țări au încercat să ajungă la acest obiectiv în următorul fel să crească vârsta de terminare a școlii de la 16 la 18 sau 19 ani. La OCDE se spune că acest instrument ar putea fi folositor pentru a se ajunge la obiectiv, atâta timp cât este legat de tânărul în cauză iar acesta trebuie să obțină o calificare de pe urma rămânerii unui timp îndelungat în sistemul de educare, o calificare care să aibă o valoare pe piața muncii. Nu are rost să le spunem pur și simplu tinerilor, trebuie să rămâi în sala de clasă încă un an sau doi ani. Foarte mulți dintre, tin, dintre acești tineri s-au confruntat deja cu probleme pe parcursul evoluției lor școlare. pentru cei care abandonează școala trebuie să existe anumite posibilități să se reînscrie în sistemul educațional, trebuie să existe oportunități pentru tinerii imigranți. În anumite cazuri uh, există instrumente care pot să ajute în acest sens, astfel încât tinerii să părăsească sistemul educațional cu o calificare bună. Apoi urmează tranziția dintre școală și muncă. Această tranziție trebuie să fie mai puțin bruscă. Ar trebui să existe mult mai multe oportunități pentru tineri să uh, combine munca cu studiul. Există foarte multe dovezi pe care le-am uh, analizat la OCDE că, prin care combinarea unor anumite tipuri de muncă cu studiul duce la avantaje. De exemplu, Putem spune din ceea ce am studiat că dacă se lucrează 15-20 de ore pe săptămână, de nu mai mult, o combinație acestei munci cu studiu duce la adevărate beneficii pentru tineri în ceea ce privește experiența de muncă, venit și familiaritate cu piața muncii. E uimitor cum în foarte multe țări e dificil, dintr-un motiv sau altul, să se ajungă la această combinare a studiului cu munca. Însă, acest tip de abordare ar putea să-i ajute pe tineri să treacă mai ușor de la școală spre muncă. Următoarea imagine, vă rog. Cred că este foarte important ca barierele care există pe piața muncii în multe țări și care îi împiedică pe tineri să ajungă la această piață sau le împiedică accesul la slujbe care să le ofere într-adevăr o carieră. Aceste obstacole trebuie să fie abordate. De exemplu, există discriminare la angajare, mai ales pentru acei tineri care sunt imigranți sau au diferite origini. E important să ne ocupăm de, și de această problemă. Trebuie să fie redus costul angajării unor tineri insuficient pregătiți. Acest lucru se poate face fie prin creșterea salariilor minime pentru tineri sau prin scăderea contribuțiilor sociale pentru acei tineri cu salarii mici. Și apoi, din punctul nostru de vedere, e foarte important să fie redusă dualitatea de pe piața, piața muncii. Și de asemenea și uh, trebuie să se abordeze și diferențele între contractele temporare și cele permanente. După părerea noastră, există multe feluri uh, prin care se poate ajunge la un sistem, la un sistem de ucenicie bun. În uh, multe țări există aceste sisteme și se investește în continuu astfel încât acestea să rămână eficiente, niște căi eficiente. Însă problema aici e cum să ne asigurăm că într-o perioadă de criză și după firmele vor vor dori să ofere destule locuri de, pentru ucenici, locuri pentru tineri care vin din uh, diferite categorii defavorizate. E o situație din care fiecare ar avea de câștigat și angajatorii, pentru că există o eficiență a costurilor, apoi persoana și ia un angajament de formare, angajatorul investește în acea persoană și de multe ori va fi pregătit să continue să folosească această persoană și după terminarea formării. Chiar dacă această persoană, dacă tânărul um, va lucra altundeva după ce își termină ucenicia, el va avea prospecte mai bune pentru o slujbă mai bună. Pe timpul uceneciei se primește și o sumă de bani care crește odată cu vârsta și durata contractului. Toate aceste efecte, din punctul nostru de vedere, ne arată că e neapărat important să se investească în educație, în ucenicie, în tot felul de asemenea programe. Doamnă președinte, dați-mi voie să ajung la concluzii. Vreau să mai spun patru lucruri. Este adevărat că majoritatea țărilor au reacționat la criză crescându-și, crescându-și resursele pentru programele pentru tineri. Însă există însă e foarte important să ne folosim de această dezvoltare. e și mai important în mediul în care se află acum majoritatea țărilor și anume se confruntă cu faptul că trebuie scăzut deficitul sectorului public, trebuie scăzute datoriile și de aceea aceste programe care sunt destinate tinerilor trebuie să fie eficiente din punct de vedere al costului. În al treilea rând, cred că e foarte important să se investească în prevenire, să ne asigurăm că majoritatea celor care uh, părăsesc școala nu vor fi blocați într-o situație în care nu își găsesc un loc de muncă. Însă ținta trebuie să fie acele grupuri de tineri despre care vorbeam la începutul prezentării mele. Trebuie să existe un sistem prin care acești tineri se poată fi identificați din timp, astfel încât să primească ajutorul și asistența de care au nevoie și încurajarea de care au nevoie, astfel încât să poată să pătrundă pe piața muncii. Doamnă președinte, mă voi opri aici, vă mulțumesc. Eu și colega mea suntem dispuși să răspundem la întrebările care ne vor fi adresate la această prezentare sau în alte chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a-i da cuvântul colegii dumneavoastră, vreau să le urez bun venit studenților din, uh, uh Mrs. din circumscripția mea. Vielen Dank, ähm, Herr Martin. Als äh, Verfasserin. Mulțumesc, domnule Martin, ca raportor pentru această comisie. Am studiat deja versiunea din aprilie a acestui studiu și țin să vă mulțumesc pentru ea. Am găsit aici puncte importante pentru discuția noastră în continuare. Există 100 de milioane de tineri în Europa, 21% dintre aceștia sunt șomeri în acest moment și acest lucru afectează atât tinerii cât și familiile lor în țările noastre membre. Așa cum ați spus și în studiu, cred că și acum ați menționat acest lucru, aceștia sunt cei care nu, după terminarea școlii, nu reușesc să intre pe piața muncii. Sunt acei tineri care acum fac parte dintr-o generație pierdută trebuie să reușim să îndepărtăm obstacolele din timp și să ne pregătim pentru aceste probleme. Ce ne preocupe pe noi în această comisie? Intrarea pe piața de muncă a tinerilor are loc de multe ori în niște condiții precare. Aici, în Parlament și mai ales în Comisia Ocupare, în ne ocupăm de aceste lucruri în liniile directoare, dar există și o inițiativă foarte importantă a doamnei Emilie Turnuren cu privire la situația tinerilor. Pentru noi acestea sunt niște baze foarte importante pentru următoarele discuții. Pentru că deja timpul trece foarte repede și că vom mai discuta și pe viitor, vă, mă voi uh, rezuma la trei întrebări. Conform studiului OCDE, anii 2010-2011 sunt ani în care se va înregistra cel mai mare șomaj în rândul tinerilor. Apoi, situația din diferite motive, odată cu ameliorarea crizei, dar și a schimbării democratice, probabil se va îmbunătăți. Nu vine această inițiativă Youth on the Move puțin cam târziu? în studiul dumneavoastră ați vorbit despre niște sisteme care să îi impulsioneze pe angajatori să angajeze tineri prin scăderea impozitelor și prin asemenea măsuri și care ar trebui să ducă la ameliorarea situației tinerilor. Ce consecințe vedeți asupra uh, aceio, acelor angajați care sunt mai în vârstă? Cum vor fi acestea afectați? Se va ajunge la un conflict între generații? M-ar interesa părerea dumneavoastră. Și o ultimă întrebare care are de-a face cu următorul fapt. Conform studiului OCDE, există țări în care ocuparea în rândul tinerilor locul de muncă, șomajul tinerilor este mai bine gestionat decât în alte țări. Care sunt aceste țări? Ne puteți da niște exemple? Mi-am amintit uh, de Germania că și la noi merge, lucrurile stau mai bine decât în alte țări pentru că există anumite linii de studiu duale. Avem niște exemple bune. Vă mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc! Yeah. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Martin pentru acest studiu interesant și această prezentare interesantă care ne-a dat deja multe răspunsuri. Contextul este unul dramatic. Trecem prin niște vremuri foarte grele. Mă întreb dacă, așa cum a spus colega mea, până în 2010-2011 această situație se va prelungi. Cred că măsurile care au fost propuse pe termen mediu și pe termen lung în ceea ce privește educația și toate aceste aspecte, dacă acestea rămân la latitudinea statelor membre, atunci situația e îngrijorătoare, pentru că pe termen scurt nu se va ajunge la o situație îmbunătățită. A treia grupă mă preocupă pe mine, adică acei tineri care sunt educați și care acum întâmpină foarte mari greutăți în găsirea unui loc de muncă, chiar dacă există o lipsă de forță de muncă în anumite domenii. Aici e vorba de probleme de comunicare, de o funcționare proastă a pieței muncii. Există foarte puține ajutoare pentru tinerii întreprinzători, spre exemplu. Și un alt punct, domnul Martin a spus că, țări, că statele nu trebuie să își scadă fondurile pentru educație. Eu cunosc anumite cazuri de state membre care din cauza situației bugetului, totuși au uh, redus aceste fonduri. Nu cred că e bine ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Uh, Mrs. Mulțumesc, doamna Turunen. Yes, thank you uh, for the... Mulțumesc pentru această prezentare. În primul rând, Trebuie să vă spun că eu am fost raportor la raportul privind tineretul care a fost adoptat în Parlament în iulie și care se referea la multe dintre aceste subiecte. Cred că am mai avut discuții la comisia aceasta pe această temă de multe ori și acum vreau să vă spun că sunt deja frustrată pentru că pe plan politic este un subiect foarte urgent și trebuie ca guvernele să investească în acest domeniu. Avem însă uh, constrângeri fiscale și nu putem cere Bruselului să le uh, îndepărteze, însă acum trebuie să definim clar plus valoarea europeană. Și în acest sens trebuie să meargă Youth on the Move. Trebuie să se refere la viteza implementării și, în al doilea rând, la inițiativele pe care trebuie să le implementăm, să le implementăm și găsirea de bugete la nivel european Cred că acesta este rolul comisiei noastre. De asemenea, Youth on the Move trebuie să rămână în domeniul ocupării, pentru că se referă și la mobilitate și la multe altele, însă pentru mine situația ocupării este cea mai urgentă. Și câteva comentarii în legătură cu studiul prezentat aici. În legătură cu provocările menționate, sunt de acord cu multe dintre lucrurile spuse, dar am și câteva întrebări sau comentarii. Mai întâi la pagina 11 spuneți că trebuie să-i pregătim pe tineri ca să fie pregătiți pentru intrarea pe piață de muncă și apoi pentru recuperare în cazul pierderii locului de muncă. Pentru mine asta înseamnă educație și uh, aducerea la un nivel bun al a celor care nu sunt la înălțime. Însă, în același timp, bugetele din statele membre uh, reduc fondurile alocate educației, cercetării și formării. Sper că nu se întâmplă în toate cele 27 de state membre, însă eu, din câte știu, e vorba de mai mult de 5 state, inclusiv țara mea. Și acesta este exact unul din lucrurile care ne vor ajuta să ieșim din criză. Adică în Europa ne bazăm pe educație, noi nu uh, creăm locuri de muncă prost plătite, ci creăm angajați super calificați. Apoi, măsurile legate de piață trebuie să fie mai rentabile, într-adevăr. Am tot repetat la nivel european și și în multe state membre că problema este că s-a dovedit undeva, niște cercetători au dovedit că aceste măsuri de piață active și costisitoare nu funcționează de fapt. A existat un astfel de studiu chiar în Danemarca recent. Deci trebuie să ne concentrăm pe ce funcționează, să nu irosim nici timpul oamenilor, nici bani și să ne concentrăm pe ce contează cu adevărat și ce înseamnă calitate atunci când vorbim de politici active pentru piața de muncă. Și am să trec la ultimul punct, ultimul comentariu legat de prezentarea dumneavoastră, se referă la pagina 14. Vorbiți despre costurile de a angaja tineri necalificați sub salariile minime, ceea ce uh, uh, este uh, de preferat decât uh, lăsarea lor pe beneficii sociale. Eu nu cred că este așa. Eu cred că crearea unei subpiețe de muncă pentru tineri sau pentru migranți nu este o soluție pentru că dacă îi încadrăm în această categorie nu vor mai putea să scape de acolo. Și v-aș ruga să-mi spuneți ce riscuri ar implica o astfel de soluție. Pentru mine nici măcar nu se poate numi o soluție. Poate că politic, da, ar fi ar fi atrăgătoare pentru angajatori, dar nu putem accepta crearea unei subpiețe de muncă pentru tineri. Mulțumesc! Domnul, doamna Hirsch. Am Mulțumesc, doamnă președinte, ca raportor pentru pregătire profesională. Săptămâna trecută am participat la o delegație și acolo s-a discutat, bineînțeles, despre această temă, șomajul în rândul tinerilor. Nu pot decât să fiu de acord cu colegii mei, devenim, devenim tot mai frustrați. Se discută despre acest subiect, acum pe timpul crizei lucrurile devin și mai apăsătoare și în statele membre, din cauza unor situații proaste, nu putem spune că e vorba de o politică proastă, ci o problemă care există în toată Europa. Șomajul în uh, rândul tinerilor nu poate fi trecut cu vederea, în, nici în acele țări în care problema nu e atât de aprofundată. Și acestea se vor confrunta cu șomajul în rândul tinerilor. Și acești tineri vor fi atunci la mijlocul anilor, la mijlocul vârstei de 30 de ani. Și noi, dacă nu reușim să facem nimic, ce se va întâmpla cu toate aceste generații care în 10 ani se vor dezvolta în continuare, nu vor dispărea de la sine? Mi se pare foarte trist următorul fapt. Există multe proiecte foarte bune, astfel încât tinerii să fie încadrați pe piața muncii, programe în sistemul educațional pentru tineri, Există diferite căi astfel încât ei să obțină o calificare și să intre pe piața muncii. Există proiecte prin care școlile pot să obțină anumite beneficii dacă reușesc să îi mențină pe tineri în școală, ca aceștia să nu abandoneze școala. Cred că astfel de măsuri sunt importante, astfel de acțiuni sunt importante pentru școli pentru a putea să își mențină elevii. E important să se ducă negocieri cu întreprinderile. Acestea nu pot fi obligate să angajeze tineri, însă ne putem aștepta de la companii să își asume respons- responsabilitatea și să își aducă aportul în această problemă. Și apoi, tot de la delegația la care am participat, vă spun că există o o uh, dimensiune locală și una mai generală la care se poate acționa, atât la nivelul școlilor, la nivelul întreprinderilor, întreprinderilor și la nivelul tinerilor. Acești actori trebuie coordonați. Există exemple bune în acest sens. Și noi, la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să punem accent pe faptul că această problemă este într-adevăr una importantă, atunci ne-am putea folosi și de Fondul Social European, care există deja, dar să luptăm și pentru alte proiecte în viitorul buget. Noi, ca Parlamentul European, ar trebui să spunem că sprijinim diferite rețele de conectare între întreprinderi și tineri. Trebuie să ne aducem aportul pentru că Proiecte bune există, însă lips- există însă lipsește finanțarea. Și dacă noi, în calitatea noastră de Parlament European, vom trimite un semnal, atunci cred că vom putea face mai multe decât tot aceleași probleme care se discută. Thank you. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentare. Eu am mai multe remarce. În primul rând, în legătură cu sărăcia în rândul tinerilor. E adevărat că trebuie să luptăm pentru ca tinerii să aibă un loc de muncă. Dar în același timp ne dăm seama că astăzi, din păcate, chiar și cei care lucrează au locuri de muncă precare, foarte, foarte prost plătite. Și deci rata sărăciei este atât de mare încât ar fi cazul să ne gândim la niște măsuri concrete de ameliorare a vieții acestor tineri, pentru că ei nici măcar nu au acces la uh, servicii de sănătate. Aceasta ar fi uh, prima chestiune. Cred că e cazul să deschidem discuția despre autonomie. Tinerii trebuie să fie autonomi. Asta odată. În al doilea rând, uh, Vreau să mă refer din nou la educație. E adevărat că, așa cum ați spus, ne aflăm într-o perioadă de criză în care se încearcă reducerea deficitelor publice, nu se investește în tinere, deși acest lucru ar trebui să fie făcut de mult timp, și nici în educație. Și eu vreau să reiau ceva ce ați spus dumneavoastră, și anume că trebuie să fie uh, recuperați tinerii vulnerabili în mod cât mai precoce. Uh, asta sa implică consolidarea ă, perso- personalului didactic în sistemul de educație trebuie să fie ajutați tinerii care au părinți în situații precare, care nu au timp să se ocupe de copii. Școala trebuie să fie un adevărat vector de inserție socială și vreau să insist asupra acestui ajutor social uh, care trebuie să fie făcut în uh, regim de urgență. Vreau să revin apoi asupra uh, deziluziei uh, uh, licențiaților, adică cei care au diplome și sunt deziluzionați ne fac să ne gândim la uh, noi uh, măsuri, pentru că nu e cazul să uh, îi băgăm pe tineri pe uh, căi fără ieșire, să le dăm diplome care nu duc la nimic. Trebuie să uh, le dăm încredere mai degrabă, să aibă încredere în propriile lor proiecte, fie că doresc să se ocupe de noile tehnologii sau de altceva. Sunt foarte multe sectoare în schimbare, de energiile ecologice și tot așa. Trebuie să le dăm încredere noi ca europeni, să le dăm un impuls și să-i asigurăm că există o trambulină pentru aceste noi locuri de muncă. Și vreau să închei cu două lucruri. În primul rând, ați spus că este important să se cumuleze experiența profesională și școlarizarea. Eu vreau să vă spun că Einstein nu lucra la McDonald's ca să-și plătească studiile. El se concentra doar pe studii. Deci, orice tânăr trebuie să aibă și el posibilitatea să se concentreze pe studiile sale și spun din nou, în, revin din nou la autonomie, trebuie să facem în așa fel încât tinerii să fie autonomi. Deci, da, sunt de acord cu experiența profesională, e nevoie de stagii, de formare, dar stagiile trebuie să fie încadrate și remunerate, pentru că astăzi întreprinderile folosesc stagiile ca să uh, ascundă, ca să deghizeze, de fapt, niște locuri de muncă. Uh, iar sarcina noastră ca aleși, ca parlamentari, este să facem în așa fel încât tineretul să-și redobândească demnitatea. Și deci trebuie să uh, încadrăm foarte clar aceste stagii. În încheiere vreau să vorbesc despre discriminarea la angajare. Toți tinerii care vin din uh, medii defavorizate sau care provin din imigrație, care au nume cu uh, rezonanță străină, sunt din capul locului discriminați, fie că au sau că nu au diplome. Obiectivul nostru este ca toți cetățenii europeni să aibă aceleași drepturi și să fie egali pe piața de muncă. Ce facem? Am spus că trebuie respectată directiva antidiscriminare și așa mai departe. Eu sunt de acord, dar cum facem ca să sancționăm toate întreprinderile care nu vor să uh, angajeze tineri pentru că vin dintr-un cartier defavorizat sau pentru că au nume care sună străin. Eu la asta mă gândesc, pentru că acești tineri sunt odată excluși din societate. Dacă mai sunt apoi excluși o a doua oară la angajare, ce se va întâmpla cu ei? Eu aș vrea să ne gândim cu adevărat la aceste teme și să ne gândim concret. Eu uh, trag semnalul de alarmă ca și colegii mei însă, și cred că situația aceasta este mai mult decât urgentă, pentru că tinerii sunt deziluzionați față, sunt deziluzionați de noi toți, adică de toți oamenii politici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Papadopulo! Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ στα όσα έχει πει. Mulțumesc. Voiam să adaug și eu ceva uh, ce a fost spus de doamna Hirsch. Am fost împreună cu ea într-o vizită la Salonic, la CDFOP. Și studii au arătat că în următorii 10-20 de ani va trebui să investim în mod specific în programe pentru tineri pentru că tinerii trebuie să uh, se specializeze și trebuie ca locurile lor de muncă și calificările lor să fie recunoscute în uh, toate statele europene. Este nevoie și de un schimb de bune practici și trebuie să combatem și șomajul în rândul tinerilor. Acest lucru a fost spus, a fost spus astăzi. Avem tineri care au mai multe diplome. Problema este că piața de muncă a devenit mai mică. De aceea trebuie să ne orientăm către locuri de muncă ecologice, către sursele de energie regenerabilă, locuri de muncă care necesită competențe foarte specifice și în această privință ar trebui să se implementeze o anumită coordonare. În curând, la începutul lunii decembrie, uh, elementele CDFOP vor fi publicate și vor permite crearea unei programări. Prin, și prin programe naționale trebuie să se pună accentul pe sursele de finanțare, pe modul de a obține finanțare în așa fel încât tinerii care nu au acces la uh, locuri de muncă din sectorul public să-și poată crea propria întreprindere, să se descurce în sectorul privat, ceea ce este valabil și pentru statele din Sud, bineînțeles, pentru că în statele din Nord nivelurile acestea sunt mai ridicate. E o adevărată provocare și în același timp un fel de invitație, o invitație să analizăm programele naționale care vor trebui să analizeze toate posibilitățile de a ameliora ocuparea tinerilor și a femeilor. Și pentru asta este nevoie de o coordonare între public și privat și mai ales trebuie să se acționeze în familie și la școală. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul domnului Martin, Vreau să spun și eu ceva. Ați vorbit despre lucrătorii temporari la început și ați spus că multe persoane care au astfel de contracte temporare nu obțin după aceea contracte permanente. Ați analizat situația și nu uh, ați luat cumva în considerare că poate ei nu au vrut acest lucru și poate au preferat să rămână cu contracte temporare sau să rămână în șomaj? Uh, pentru că sunt unele cazuri, în țara mea și în altă parte, în care tinerii sunt foarte deziluzionați de sistem și hotărăsc că nici măcar nu vor să aibă o carieră în viitor. Situația e diferită pentru tineri calificați care nu reușesc să obțină locuri de muncă. Am vorbit cu toți colegii. Este foarte uh, trist ce se întâmplă cu tineri care termină universitatea și nu uh, primesc un loc de muncă. Încă ceva, ați constatat în cercetarea dumneavoastră dacă contractele temporare pot reprezenta o poartă de intrare pe piața de muncă, un drum către contractele permanente, pentru că am vorbit cu tinerii din regiunea mea și am văzut că mulți uh, vor să încerce mai multe locuri de muncă înainte să facă o decizie, să ia o decizie. Am să vă dau din nou cuvântul pentru 10 minute cel mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să împart răspunsurile cu colega mea, doamna Sony. Vreau să mă refer la două, trei chestiuni. Unele au fost repetate de mai mulți vorbitori. În primul rând, vreau să răspund la o întrebare a raportoarei și cred că este o, întrebare foarte importantă. Și anume, doamna raportor a spus că dacă guvernele oferă stimulente firmelor ca acestea să angajeze tineri, acest lucru nu va afecta în mod negativ angajarea de uh, lucrători mai în vârstă? Este o greșeală însă în acest raționament și anume ideea că există un conflict pe piața de muncă între nou veniți și lucrători cu experiență mai în vârstă. Trebuie să vă spun că uh, în afară de perioada pe termen scurt, probele pe care le vom publica în raportul de sinteză, dar și în ediția următoare a publicației noastre referitoare la pensii, nu există niciun fel de concurență pe termen lung între angajarea de tineri și angajarea de lucrători mai în vârstă. Statele care au uh, rate mari de angajare a persoanelor în vârstă au și rate mari de angajare a tinerilor și invers. Vreau să fie foarte clar, am auzit de foarte multe ori acest lucru și este un raționament greșit. L-am auzit și la Paris uh, atunci când s-a vorbit despre reforma pensiilor. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun se referă la salariile sub salariul minim pentru tine. Cred că a fost adresată de o doamnă din Finlanda, ba nu din Danemarca. Eu înțeleg că multe persoane au reticențe față de acest subiect, însă eu cred că trebuie să fie uh, privit în modul următor. Un sistem de ucenicie bine structurat, cum aveți dumneavoastră în Danemarca, cum există în Germania, în Austria sau în Olanda, funcționează similar cu noțiunea de salariu sub minim pentru tineri. Adică începi ca ucenic sau mai sus. Ce se întâmplă? La început ai o productivitate mică, deci primești un salariu mic, mult sub salariul de intrare în meseria respectivă, și pe măsură ce dobândești competențe, crește și uh, plata. Care este diferența dintre acest sistem și uh, cel propus de mine? Nu sunt de acord cu dumneavoastră, fundamental. Dacă analizați sistemul din Olanda, de exemplu, unde se începe la 15-16 ani, cu salariu minim care este uh, 3, un, un salariu minim, minim specific 30% din cel pentru adulți de intrare și salariul acesta crește și în câțiva ani ajunge să fie egal cu cel de intrare pentru adulți. Mie mi se pare un sistem funcțional, e un sistem similar cu cel de ucenicie. E dreptul dumneavoastră să nu fiți de acord, dar părerea mea este că trebuie să ne bazăm pe uh, ce vedem la statele care au cel mai mult succes în acest domeniu. În al treilea rând, sunt întru totul de acord cu ce a spus doamna Deli. Adică, în legătură cu grupul cel mai vulnerabil și în momente de criză și dincolo de criză, e vorba de grupul de tineri care provin din medii defavorizate și care acumulează foarte multe dezavantaje și deviza trebuie să fie o intervenție timpurie și susținută. Ce înseamnă timpurie? Înseamnă înainte, de a înainte ca ei să meargă la școală. Trebuie să se investească puternic și durabil în copilăria, în prima copilărie a acestora. Sunt, rezult, sunt dovezi că această metodă funcționează pentru acești tineri, mai ales dacă investiția este continuată atunci când ei merg la școală. Ați vorbit despre acompaniment, despre ajutor sau asistență nu numai pentru acești tineri, ci și pentru familiile lor. E vorba de investiții vitale și sunt investiții pe termen lung. Perimeje este ca în timp de criză să se reducă aceste investiții pe termen lung. Însă, după părerea mea, pentru tinerii care sunt cei mai vulnerabili, acesta va fi tipul de investiție care va da cele mai mari roade și veți vedea că e mult mai greu să se dezvolte intervenții eficiente atunci când acești tineri au ajuns deja în momentul în care abandonează școala. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre uh, combinația dintre muncă și studii. Uh, trebuie să răspund la exemplul dumneavoastră cu Einstein că, din câte știu eu, Einstein și-a făcut uh, cele mai mari descoperiri științifice când era angajat la vamă. Și deci combina, după părerea mea, munca și studiul. Însă trebuie să repet că există multe dovezi venite din multe state, nu doar din cele anglosaxone, care arată că combinarea muncii cu studiul este un lucru bun. E vorba de uh, locuri de muncă limitate. Normal că nu dorim ca studenții să aibă un loc de muncă plin, pentru că ar fi negativ. Însă, dovezile ne arată că dacă studenții lucrează puțin și combină munca cu studiul, uh, experiențele ulterioare pe piața muncii sunt uh, ameliorate. Mă voi opri aici și dau cuvântul colegei mele, doamna Ansoni, care va răspunde la, aceste la alte întrebări. Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii care merg în același sens, precum și demersul nostru. Eu aș vrea să subliniez următorul lucru. OCDE-ul este o organizație internațională, noi adunăm uh, date statistice despre ce se întâmplă în multe țări, și noi nu vrem să spunem că există o țară model uh, pe care toată lumea ar trebui să o ia drept exemplu. Nu. Noi încercăm să promovăm practici care ni s-au părut promițătoare și uh, um, inovatoare, respectiv practici care permit rezolvarea problemelor uh, în urgență sau pe termen scurt. Și de aceea Vorbim mult despre utilitatea perioadei de uh, ucenicie, pentru că avem toți, acești tineri care au fost excluși din sistemul educativ tradițional și care au pornit cu stângul pe drumul spre viitorul lor. Este o abordare printre multe altele, dar ținem cont și de alte abordări, unele cu titlu de experiment. Și de fapt, ce ne dorim este să trimitem niște uh, mesaje simbolice. Nu e vorba despre niște rețete care ar trebui aplicate ca atare în toate statele membre ale OCDE, ci mai degrabă despre niște surse de inspirație. De exemplu, dacă ne uităm la învățământul uh, tehnic și uh, uh liceele, de exemplu, de meserii, acest stil de învățământ este valorizat în multe țări și devalorizat în altele, ca de exemplu în Franța, unde părinții vor orice pentru copiilor, numai nu un liceu de meserii. Deci este momentul să modificăm, să îmbunătățim uh, uh imaginea acestui tip de învățământ. Și alternativa este să alegi această așa numită cale privilegiată unde uh, poți uh, și să îți faci stagiul într-o întreprindere și să poți să termini o școală de comerț care apoi uh, îți va da diploma necesară pentru a fi inginer, să spunem. Apoi, tot ce ține de dinamica proiectelor. De aceea mi-a plăcut mult uh, um, mesajul dumneavoastră, sloganul dumneavoastră, tineretul în mișcare, pentru că, de adevăr, tinerii nu trebuie să fie uh, uh limitați, nu trebuie să fie uh, obligați să facă un singur lucru, să aibă o singură alternativă, din potrivă trebuie să le permitem să se adapteze rapid și să treacă de la un domeniu de competență la altul. Vedem că în multe țări este mai bine să încep cu un loc de muncă precar decât să încep cu o perioadă de șomaj. Și pentru mulți tineri, chiar și acest loc de muncă precar deschide uși. De aceea, poate pe undeva, privilegiem acest sistem mixt unde uh, tânărul uh, în timp ce își face studiile, își găsește și un job, mai degrabă decât să se consacre strict numai studiilor și apoi să fie, ca să spunem așa, oarecum aruncat dintr-o dată pe piața muncii. În acord cu programul de la Oslo, vedem că e foarte important ca toți um, autorii să să-și coordoneze acțiunile la nivel local, la nivel național, se fac multe lucruri pentru tineri și mesajul Comisiei Europene ni se pare deosebit de important pentru a motiva toți acești actori locali. Știți, de exemplu, că există aceste, aceste școli numite școlile cele de-a doua șansă. Am vizitat una chiar la Marsilia, în Franța. Deci vedem cât de important este atunci când tinerii sunt responsabilizați, atunci când și angajatorii își dau seama că pot să uh, um, facă un gest dacă angajează mai mulți tineri. Vă mulțumim, spune doamna președintă. Mulțumim invitațiilor noștri pentru prezentarea pe care a făcut-o pentru răspunsurile date la întrebările colegilor. Totul ne-a fost deosebit de util. Point Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor politice de coeziune pentru perioada 2007-2013 și dau cuvântul doamnei raportoare uh, Papadopulo. Vă mulțumesc. Am să vorbesc în limba engleză. În proiectul nostru de aviz pentru uh, Comisia de Dezvoltare Regională îi facem mai multe sugestii pentru a um, le include în propunerea sa de rezoluție. De exemplu, salutăm acest raport strategic al Comisiei privind punerea în aplicare a programelor politice de coeziune cofinanțate prin fondurile structurale 2007-2013. Și subliniem că este vorba despre acest regulament al Consiliului din anul 2006 și salutăm faptul că această procedură se bazează pe evaluări făcute în toate cele 27 de state membre și astfel se mărește gradul de răspundere și se monitorizează mai bine uh, gradul de uh, implicare a, al tuturor statelor membre. Considerăm însă că după această recesiune globală, raportul comisiei ar trebui să ne dea o serie de rezultate mai actualizate în ce privește uh, crearea de locuri de muncă, reducerea disparităților sociale și îmbunătățirea habitatului uman. Acest lucru este esențial din punctul nostru de vedere pentru că peisajul economic s-a schimbat foarte mult din cauza crizei economice după anul 2008. Creșterea economică a scăzut, șomajul de asemenea a crescut și au existat foarte multe uh, uh, variații în statele membre. De aceea spun că am avea nevoie de date noi, de date recente și în plus este nevoie ca statele membre să includă în planurile lor, planurile lor mă scuzați, de acțiune aceste linii de orientare strategică, mai ales în ce privește dezvoltarea um, durabilă, cercetarea și inovarea. O altă recomandare este că Salutăm progresul deja realizat în punerea în aplicare a proiectelor relevante pentru orientarea locuri de muncă mai numeroase și de calitate mai bună însă recomandăm ca mobilizarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei al strategiei Europa 2020 să devină o prioritate. Și salutăm, cum spuneam, progresul realizat, însă în acest stadiu nu avem date suficiente în ce privește rezultatele sau impactul, pentru că uh, ele vor fi disponibile numai în anul 2012. De asemenea, cerem statelor membre să reducă costurile administrative excesive și obstacolele care stau în calea îndeplinirii obiectivelor politicii în domeniul accesului la încadrare în muncă, al combaterei sărăciei și al dezvoltării competențelor. Și recunoaștem că disciplina impusă de cerința de identificare a îmbunătățit punerea în aplicare a programelor. Știm că dezvoltarea durabilă face parte din prioritățile uh, programului Europa 2020, deci toate statele ar trebui să conceapă proiecte sau să aleagă proiecte pe care să le implementeze pe viitor. Trebuie să fie redusă birocrația și ar trebui să avem o economie mai eficientă care folosește mai puține resurse și este mai ecologică. În plus, trebuie să fie o economie care uh, respectă și generează coeziune uh, și solidaritate. Trebuie să fie garantate șanse egale cetățenilor europeni pentru ca ei să poată ușor să-și găsească un loc de muncă și să se adapteze realităților de pe piața economică pentru ca tot, toți acești factori să participe la o mai bună creștere economică. Tot în vederea atingerii obiectivelor de creștere și creare de locuri de muncă din programul Europa 2020, trebuie să se facă mai multe eforturi pentru a se reduce discrepanțele, mai ales uh, în ce privește nivelul calității de viață dintre statele membre și pentru a se crea perspective mai bune de găsirea unor locuri de muncă. De asemenea, credem că uh, Fondul Social European este un instrument uh, de bază pentru a lupta împotriva sărăciei și a șomajului. Și potențialul uh, Fondului Social European ar trebui să fie bine folosit, ar trebui simplificate procedurile, precum și acțiunile de follow-up și control. De asemenea, cerem Comisiei să monitorizeze toți indicatorii din uh, rapoartele strategice naționale. Spunem că toate realizările naționale în ce privește crearea de locuri de muncă ar trebui mai bine analizate, mai ales și în plus uh, acele rapoarte care vorbesc despre uh, oportunitățile acordate categoriilor vulnerabile. Credem că analiza acestor indicatori ar permite mai bine uh, monitorizarea progreselor făcute la nivel național. Știu că acest proiect de aviz poate să fie amendat și cred că termenul limită de depunere al amendamentelor este 15 noiembrie, deci aștept amendamentele dumneavoastră, căci nu putem să depășim 200 uh, de uh, cuvinte în acest aviz. Vă mulțumesc pentru atenție. Mrs. Schroeder, followed by Mrs. Elizabeth Schroeder. Mhm. Doamna Schroeder. Pentru ultima propoziție pe care a spus-o doamna raportor, e o problemă. Vom încerca să facem ca acest fi să fie unul cuprinzător, puteți fi sigură de acest lucru. În primul rând, trebuie să știm exact care e textul acestei comisii. Este mult prea târziu pentru negocieri. Noi nu negociem asupra verificării programelor operaționale. Noi Vrem să vedem care este documentul cadru, documentul cadru național în legătură cu fondurile structurale. Știu că trebuia să fie livrat în anul 2008, dar au existat anumite întârzieri și comisia a tot întârziat. De aceea trebuie să spunem acest lucru. Acest document nu are nimic de a face cu realitatea. Între timp, situația s-a schimbat, e cu totul altul, alta. Mâine vom primi raportul în legătură cu coeziunea și vom vedea ce e de făcut. Mai interesant e următorul lucru. Cum a acționat Fondul Social European? În principal, putem să evaluăm diferitele instrumente ale Fondului Social European, să spunem dacă au fost bune sau nu și dacă statele membre s-au folosit sau nu de aceste instrumente. Pentru mine aceasta este chestiunea principală. Majoritatea instrumentelor care apar în regulament nu sunt folosite în statele membre. Înseamnă că uh, posibilitatea de folosire a acestui regulament, instrumentele din acest regulament mic nu sunt folosite. Știu din experiență din Germania că nu s-a folosit aproape nimic din aceste instrumente. Bugetul axat pe gen. Acesta nu a fost făcut aproape niciodată. Comisia nici nu a verificat acest lucru. Există o propoziție, da, se spune că va face parte din programul operațional. Comisia a dat din cap, a spus că este un bun document strategic. Dar nu există niciun fel de critică cu privire la acest document și acest lucru mi se pare scandalos, pentru că noi am luptat mult pentru acest paragraf și nu cred că e bine ce se întâmplă. Articolul 5 și-a dovedit utilitatea. Și acest lucru ar fi trebuit să fie spus clar de comisie, dar nici măcar nu s-a menționat. De ce nu s-a vorbit despre celelalte instrumente, cum ar fi fondul de ajustare la globalizare? celelalte fonduri care nu s-au folosit. Există și exemple bune, dar acestea nu se regăsesc în document. Există un aliniat important în care se spune că statele membre trebuie să facă programe transnaționale, inovatoare și că primesc mai mulți bani pentru acestea. S-au făcut, dar Comisia nu a scris nimic despre ele. Și apoi un punct foarte important cu care ne confruntăm toți, avem problemă cu faptul că uh, Uh, plățile pentru proiectele în care sunt vizate ONG-urile sunt uh, neglijate, lipsesc aici fonduri sau ajung prea târziu. Comisia, din nou, are nevoie de foarte mult timp până să acționeze. Toate aceste probleme nu au fost tematizate, însă sunt foarte importante. Și un ultim punct. Comisia spune că comerțul pe internet funcționează, că există o mare flexibilitate în fondul uh, social european, că acesta s-a dovedit flexibil și pe timpul crizei. Da, flexibilitate pentru flexibilitate și reacțiune pe timpul crizei, nu avem nevoie de acest marcări, ci de cei pe care i-a menționat uh, doamna raportor. Cred că trebuie să fie aprofundați în text. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Figueredo, followed by Mrs. Jazlovska. Uh, doamna Figueredo și apoi doamna Iajolevska. Doamna Figueredo, mulțumesc. Acest subiect este unul deosebit de important. cum sunt implementate aceste fonduri. Însă e important și să vedem exact care este politica de coeziune și programele care există. S-au făcut deja unele comentarii și rețin din ele următorul lucru. Au existat programe, de exemplu, în ceea ce privește egalitatea de drepturi, când aceste programe s-au încheiat, s-a spus următorul lucru. Fondul Social European va fi cel care va da răspunsuri cu privire la progresele înregistrate, însă nu am primit aceste răspunsuri de nicăieri. Acest lucru înseamnă că avem de pierdut, rămânem în urmă în diferite domenii. Așa că noi nu vedem ce fac aceste fonduri, fondul de coeziune, fondul social european, cum, nu vedem cum sunt, aceste folo, cum sunt folosite acestea și cum se ține cont în cadrul lor de egalitatea drepturilor, mai ales uh, egalitatea de gen. Însă aș vrea să spun că o problemă cu majoritatea statelor membre în ma mai ales acele state membre care se află într-o situație financiară problematică, mai ales în asemenea țări, există probleme în ceea ce privește cofinanțarea. Cofinanțarea astfel încât să se poată folosi de fondul european, de diferitele fonduri. Cu cât există mai mari probleme, cu atât au mai multă nevoie de bani astfel de state. Astfel se ajunge la o inegalitate și mai mare. În loc să există o, o, un mediu economic mai bun și o coeziune crescută, Există cazuri în care aceste fonduri, tocmai din cauza re regulilor care sunt puse în aplicare, a procedurilor care trebuie urmate de instituții, multe țări nu pot să aibă acces la fonduri. Așa că banii se reîntorc în punctul central și ajung până la urmă la țările mai bogate. Cred că până la urmă rezultatul este o inegalitate și mai mare și nu e părerea mea, e realitatea. Dacă analizați situația, veți vedea că într-adevăr așa stau lucrurile. Așa că aș dori să aud și părerea comisiei. Știu că s-au făcut diferite analize cu privire la utilizarea Fondului Social European, însă dacă urmărim cum se dezvoltă situația, observăm că există o tendință negativă și trebuie să acționăm, trebuie să acționăm mai repede decât în trecut. Trebuie să ne concentrăm pe punctele cele mai importante. Cred că aceste aspecte trebuie incluse în aviz. Știu că e destul de greu din moment ce aveți această restricție cu privire la numărul de caractere, dar vom veni și cu amendamente și sperăm că, lucrând împreună, vom ajunge la niște îmbunătățiri. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președintă, vă mulțumesc. Urmează doamna Jalovieska și apoi doamna Gruni. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește observațiile generale, cred că acest aviz se îndreaptă în direcția cea bună. Fondul social este un instrument foarte bun de combatere a crizei. Doamna raportor cere flexibilitate și un mai mare control al cheltuielilor. Acestea sunt aspecte pozitive, însă acest aspect este insuficient în domeniul combaterii sărăciei. Cred că Comisia pentru Ocupare nu poate să fie de acord cu această parte din text. În ceea ce privește primul punct, necesitatea evaluării în legătură cu piața muncii și legătura dintre Fondul European, Fondul Social European și efectele macroeconomice, această legătură poate să fie slabă, pentru că este greu să se cuantifice astfel de fenomene. Acest fond este interesant pentru că vine cu schimbări pe termen lung. Este vorba de schimbări de mentalitate și deci este greu de măsurat. Cred că viitoarele rapoarte trebuie să pună accentul pe măsurile anticriză. Combaterea sărăciei trebuie să fie o prioritate conform avizului, însă eu nu sunt de această părere. Eu cred că acest fond trebuie mai ales să îndeplinească obiectivele strategiei UE 2020 și deci trebuie să realizeze toate obiectivele din strategie și nu să se concentreze doar asupra combaterii sărăciei. Dacă facem prea multe eforturi pentru a combate sărăcia, este posibil să ajungem la un rezultat opus. Ar fi mai bine să uh, sporim activitatea societății, să promovăm spiritul antreprenorial și așa mai departe. În ceea ce privește punctul numărul 5, doamna raportor subliniază rolul acestui fond în combaterea excluderii sociale. Eu cred că acest fond trebuie mai ales să slujească la ameliorarea calității locurilor de muncă. Cred că trebuie și aici să ne bazăm pe experiența noastră în domeniul politicii de coeziune. În ceea ce privește autonomia financiară a acestui fond, cred că nu putem să fim de acord cu separarea acestui fond de politica de coeziune. Politica de coeziune trebuie să se bazeze pe un ansamblu de acțiuni. Am vorbit și înainte despre complementaritate, este un punct foarte important. În ceea ce privește punctul 6, se propune o schimbare de atitudine. Trebuie înlocuită atitudinea input cu atitudinea outcome și sunt de acord. Mulțumesc, doamna Grunii. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor pe subiectul Fondului Social European, mă interesează în mod deosebit acest text. Nu am avut timp să îl analizez, însă voi depune amendamente ca și colega mea Uh, Iazlovieca, mi se pare că se axează foarte mult pe combaterea sărăciei și că, de fapt, sunt multe alte lucruri care trebuie să fie analizate și incluse în legătură cu strategia 2020. Nu se poate să ne referim în text doar la combaterea sărăciei. Eu am întotdeauna un mesaj, da, trebuie să combatem sărăcia, dar trebuie să realizăm incluziunea socială. Trebuie să avem mare grijă și deci mă interesează și obiectivele acestui program, calitatea muncii, tranziția, sunt foarte multe lucruri aici care trebuie analizate. Deci voi transmite colegei noastre amendamentele și vreau să-i mulțumesc dinainte pentru că uh, le va analiza. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că nimeni de la Comisia nu dorește să ia cuvântul, deci îi dăm cuvântul doamnei Papadopulo. Ευχαριστώ όλε τι αδέρφου που έχουν πάρει τον λόγο. Θεωρώ ότι τέθηκαν επιτάπητο επιτάπητος... Toată lumea a luat cuvântul. Cu toții ați vorbit despre chestiuni foarte importante. Sunt de acord cu doamna Schröder. Dumnezeu a spus că a existat o mare întârziere de trimiterea documentelor și, într-adevăr, putem arăta cu degetul spre comisie. Din anul 2008, așa cum ați spus, lucrurile s-au schimbat foarte mult și eu am menționat acest lucru. Între 2008 și 2010 au existat multe schimbări. Cetățenii din statele Uniunii Europene au avut de a face cu aceste schimbări. Unele state membre, într-adevăr, s-au folosit de programe. Trebuie să evidențiem aceste lucruri când se implementează proiecte, sunt evidențiate priorități care se aliniază cu strategia UE 2020. Ultimul vorbit, ultima vorbitoare spunea despre sărăcie. Ne concentrăm pe sărăcie pentru că anul 2011 va fi anul de combatere a sărăciei, anul european. Însă, tot aici se discută despre o mai mare implicare a femeilor, locuri de muncă mai bune. Prin intermediul amendamentelor ne dorim ca și aceste aspecte să facă parte din raport. Când avem doar un număr fix de caractere, e clar că nu putem să introducem toate elementele pe care am dorit să le regăsim acolo. Cred că pe timpul președinției germane va, a existat o inițiativă pe care trebuia să o transpunem și în celelalte președinții, cea legată de aspectul de gen. Și noi ar trebui să ne ocupăm de acest aspect, astfel încât să nu, nu doar să dăm, um, să, să oferim finanțare pentru proiecte care au de-a face cu statutul femeilor, ci ar fi trebuit să ne asigurăm că există și fondurile suficiente pentru a se ajunge la rezultate. Despre ONG-uri. S-a spus că nu primesc sume mari de bani. E adevărat. Acest lucru înseamnă că le este foarte greu să supraviețuiască și să joace rolul, să joace rolul important pe care l-au de jucat. Cu toții suntem de acord că trebuie să existe niște indicatori clari. E ceva ce trebuie făcut. În ceea ce privește Fondul Social European, doamna Figueredo a spus că ne dorim să fie umplute acele goluri lăsate de programul Equal. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar sperăm că prin intermediul amendamentelor vom putea spune că trebuie să oferim finanțare acelora care au cea mai mare nevoie. Și aici intră și ONG-urile, care lucrează mult pe chestiuni de egalitate de gen. S-a menționat Fondul Social European. Sunt de acord că acesta ar, trebuie să fie mai flexibil, trebuie să fie extinse cheltuielile. Și aici, din nou, trebuie să ne concentrăm pe argumente, pe evaluarea acestui fond, evaluare care trebuie să fie făcută astfel încât toate obiectivele din Europa 2020 să poată fi implementate. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Termenul de, depune, de depunere a amendamentelor este 15 noiembrie la prânz și adoptarea în comisie la data de 7 decembrie. Vă mulțumesc foarte mult și cu asta încheiem reuniunea de astăzi. Nu, mă scuzați. Există o reuniune specială la Strasburg la data de 22 noiembrie, ora 19 până la 20.30. Vom mai avea loc o reuniune a comisiei noastre la Strasburg.